Dragi colegi și colegi, reluăm ședința. Primul punct pe ordinea de zi, dezbaterea privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și statului de drept, conform articolului 144 din regulamentul de procedură. Prima dezbatere se referă la situația din Turcia, mai ales îndepărtarea din funcția primarilor aleși. Înainte de a deschide dezbaterea, doresc să vă comunic că în plenara din această săptămână am creat un nou sistem care să permită deputaților să se înscrie electronic la procedura intervențiilor spontane și la fel și la întrebările puse prin intermediul cartonașului albastru ați primit deja un e-mail cu informațiile în legătură cu utilizarea acestui sistem și, de asemenea, uh, pe, uh, în pupitrele noastre sunt instrucțiuni uh, scrise. Deci, de acum veți putea să interveniți folosind acest sistem și folosind butoanele sistemului de vot electronic. În paralel, prin sistemul de vot electronic va exista posibilitatea da, faceți uh, cererea de intervenție uh, dincolo de acest sistem. Veți putea ridica o foaie albă uh, pentru a cere să luați cuvântul. și veți fi văzuți de serviciile plenare sau cartonaș albastru, evident, dacă doriți să puneți o întrebare. Acest sistem nou va fi testat și la dezbaterea diferitelor uh, subiecte, deci vă rog să aveți întotdeauna cartelele de vot la noastră ca să puteți să folosiți noul sistem. Sistemul va fi testat și în această dezbatere, dezbaterea care tocmai va începe și cum am spus, uh, e vorba de situația din Turcia, în special îndepărtarea din funcție a primarilor aleși. Dau cuvântul două minute și jumătate primului intervenient, domnul uh, Gudinski, la Godinski. Um, Dragi colegi și colegi, dacă îmi permiteți să vă dau un sfat, mergeți un pic mai departe în uh, una din sălile Curții Europene a Drepturilor Omului și ascultați una din întâlniri, uh, una din ședințe. Iată ce am făcut eu ieri acolo. Am uh, participat la sesiunea la care participa doamna Demirtaș care luptă pentru libertatea soțului ei. Astăzi însă nu e vorba despre dumnea ei, ci e vorba despre patru primari, Adnan Selciuk Mizrali, Ahmet Türk și Bedia Özece. E vorba despre peste 400 de persoane care la ora actuală au fost arestate în acest, în acest val de arestări. E vorba de Adnan Acemloglu, președintele CHP, care din cauza unui mesaj pe Twitter din anul 2012, 2012 a fost condamnat. Și da, în această rezoluție e vorba și de siguranța avertizorilor de conștiință, cei care își pun viața în pericol, siguranța și libertatea lor. De pildă Vezel Oc, care tocmai ieri a fost condamnat pentru că a jignit justiția iar în calitate de avocat nu putea, nu avea dreptul să, just, să jignească justiția. Dar în această rezoluție este vorba și de mult mai mult. E vorba despre relația noastră între Uniunea Europeană și Turcia. Cum ne închipuim viitorul acestei relații? E un viitor dificil, însă nu se poate ca în acest viitor 20% din toți deținuții din penitenciarele din Turcia să îndeplinească acolo pedapsă din cauza unor acuzații care nu au putut fi dovedite. Iată de ce trebuie să ne confruntăm cu guvernul turc, pentru că societatea din Turcia este una colorată, iubește libertatea, pentru ea merită să luptăm, să luptăm pentru drepturile ei. Știu că în această sală nu toată lumea împărtășește această părere, Cred însă că este important să apărăm perspectiva europeană pentru Turcia. Însă această perspectivă trebuie să se construiască pe un fundament comun și anume respect unul pentru celălalt, dar și respect obligatoriu pentru drepturile omului și statul de drept. Despre asta e vorba în această rezoluție. Vă mulțumesc foarte mult! În continuare, are cuvântul domnul Madison, autor al acestui proiect de rezoluție pe care nu-l văd în sală. Are cuvântul acum domnul Sanchez Amor, un minut și jumătate. Thank thank you, you, President. Uh, Mulțumesc. Uh, mă bucură foarte mult faptul că s-a ajuns ușor la un acord cu celelalte grupuri. Pentru că modul în care se încalcă drepturile omului în Turcia îngreunează găsirea de scuze pentru ce se întâmplă acolo. E clar că sistemul penal, penal uh, turc este un instrument uh, croit uh, pentru a încătușa critica polit- politică. Astăzi, iată, vorbim despre înlăturarea din funcția unor primari și înlocuirea lor de către guvern de, de, cu oameni care nu au fost aleși. Este vorba despre Uh, limitarea drepturilor într-un proces judiciar. Este pur și simplu vorba de înlăturarea unui primar care a fost ales de către care a fost ales de alegători de către guvern. Și apoi s-a desemnat uh, o persoană de la acest partid. Nu s-a n-a avut loc nici proces, niciun proces, nu a fost uh, n-a existat o judecată. Și asta, acest lucru s-a făcut pentru a amenința pe alți primari, cum ar fi primarul social-democrat al Istanbulului, care a trebuit uh, să uh, câștige de două ori alegerile pentru a se înțelege că sprijinul popular era foarte mare. Aici nu este vorba doar despre o um, chestiune de solidaritate partinică. Se sprijină democrația locală în Turcia. Indiferent uh, care este culoarea, coloratura politică a primarilor afectați, sunt foarte multe lucruri în Turcia. Nesiguranța puterii și, uh, și modul în care încearcă să controleze societatea devin din ce în ce mai clare, iar noi trebuie să folosim uh, cât mai multe instrumente în, uh, pe care le avem la dispoziție în relații noastre cu Turcia pentru a da o rază de speranță. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Al-Sahlani, un minut și jumătate. Bästa talman, ärade kollegor. Uh, den här... Domnule președinte, dragi colegi, Aș vrea să încep prin a mulțumi tuturor grupurilor și reprezentanților acestora pentru cooperarea și negocierile fructuoase pe această rezoluție eh, care se concentrează pe situația actuală. Această rezoluție nu e doar despre faptul că eh, președintele CHP-ului local care a câștigat eh, alegerile la Istanbul a fost condamnat la 8 uh, ani de închisoare pentru că a postat pe mediile sociale niște lucruri care în alte țări n-ar fi avut nicio consecință. E vorba și de alți uh, primari. Această rezoluție subliniază preocupările pe care le are Parlamentul European în legătură cu problemele mai complexe legate de atacurile la democrație, persecuțiile Uh, politicienilor de opoziție uh, și abuza, folosirea în mod abuziv a legislației antiteroriste. Turcia este o țară importantă pentru Uniunea Europeană, dar va reprezenta și o provocare principală a politicii externe europene. Sper că nu vom avea nevoie de un șir lung de rezoluții de acest tip pentru Turcia, dar grupul meu politic este pregătit să uh, discute de fiecare dată când în Turcia se încalcă drepturile omului și principiile democrației și ale statului de drept. Sper că vom vota pentru această rezoluție și că ne vom exprima susținerea pentru forțele democratice din Turcia. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Demirel, două minute. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, într-adevăr s-au organizat alegeri locale în Turcia, populația a ales, s-a pronunțat, dar ce s-a întâmplat după aceea? Primarii aleși nu au putut să-și preia mandatul pentru că aceste localități au fost plasate sub administrație forțată. Vă spun că este nedemocratic, este inacceptabil și trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Guvernul AKP intervine tot mai mult, atacă politicieni ai CHP, doamna Cantur a fost deja amintită, situația din Istanbul, uh, în plus, un alt politician a fost uh, condamnat la 10 ani de închisoare din cauza unui mesaj pe Twitter. Ce absurditate! În Turcia, peste 5.000 de membri HDP se află în închisoare. Și, acestor, și toate acestor oameni nu e deloc bună. Și Salatin de Mirtaș se numără printre aceste persoane față de care vreau să-mi dovedesc solidaritatea. Doamnelor și domnilor, Erdogan reacționează nu din uh, faptul că are o poziție puternică, ci din potrivă poziția sa este tot mai slăbită. Am văzut la alegerile locale cum acesta pierde tot mai mult controlul și situația se poate schimba în Turcia. Însă, dragi colegi, nu e vorba doar de statul de drept, e vorba și de libertatea presei, libertatea de expresie și multe altele. Știați, de pildă, că Turcia se numără printre țările unde sunt ucise cele mai multe femei. Turcia, în plus, înregistrează numere tot mai multe cazuri de violuri ale copiilor în centre religioase. S-au înregistrat tot mai multe accidente la muncă. În plus, sindicatele sunt persecutate. Organizațiile sociale sunt tot mai mult victimele unor atacuri și intimidări. Toate acestea merită atenția noastră. Turcia trece printr-o criză, o criză socială și economică, o criză care se alimentează reciproc. Și nu pot decât să vă spun că populației este tot mai rău. Erdogan încearcă să țină tot mai mult puterea în mâinile sale. Dragi colegi, haideți să nu ne îndepărtăm privirea de această situație. Haideți să ne schimbăm politica, să renunțăm la ipocrizie, să renunțăm la tratatul pentru refugiați, pentru că tot mai mulți oameni trebuie să fugă din Turcia pentru că nu mai au nicio bază pentru existența lor. Mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Șoirova, două minute. Děkuji za udělení slova. Eh, kolegyně a kolegové, já bych chtěla poděkovat všem. Mulțumesc. Vreau să le mulțumesc eh, și celorlalți autori Fiindcă dăm dovadă că sprijinim forțele democratice în Turcia și că ne pasă de drepturile sociale și politice, atitudinea guvernului depășește orice limită. În ceea ce privește pe curzi, situația curzilor asta a fost complicată, e de mult timp complicată, dar ce se întâmplă acum necesită măsuri concrete. Trebuie să spunem guvernului turc că nu se mai pot uh, comporta așa ca membrii ai Consiliului uh, Europei și a NATO. PKK este considerată o organizație teroristă și de către Uniunea Europeană, dar asta nu înseamnă că Turcia poate să aplice principiul vinei colective față de toți politicienii, pentru toți politicienii curzi, fiindcă asta ar putea să ducă la un alt genocid. Guvernul turc se luptă cu sine însuși, de fapt a trebuit să găsească o soluție de coexistență și să nu își încalce propria legislație. Am dat aici nume de primari care au fost înlăturați din funcție și înlocuiți de membrii ai partidului de guvernământ. Dar nu e vorba aici doar de uh, turci și de HDP. Se fac presiuni și asupra opoziției, presiuni din partea guvernului. Și nu mai putem să stăm cu um, mâinile în sân. Erdogan trebuie să fie pregătit, uh, fiindcă s-ar putea să câștige o democrație, într-o democrație s-ar putea să câștige și opoziția. Și ar trebui să aibă dreptul să-și exercite mandatul. Și nu numai Curtea Europeană a Drepturilor Omului, ci și o nouă ambasadă a Turciei, consulat al Turciei uh, pe care uh, doresc să-l folosească, dar dacă nu-și, încăl- nu-și respectă regulile la Consiliul Europei, atunci această clădire s-a, a fost construită degeaba. Trebuie să gândească la asta. Mulțumesc. Acum trecem mai departe la vorbitorii din partea grupurilor politice. Domnul Cristoforu, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că în acești ultimi câțiva ani violența și încălcarea drepturilor omului în Turcia au devenit regulă. Eu aparțin celor care consideră că această problemă este doar cel mai recent episod dintr-o serie de episoade care au transformat Turcia într-o închisoare imensă și un exportator de terorism. Domnule președinte, țara mea a văzut uh, adevărata fața Turciei imperialiste în ultimii 40 de ani. Ciprul a văzut această față. Așadar, trebuie să facem uh, mai mult decât o simplă rezoluție, încă o rezoluție, pentru că dacă vrem să schimbăm ceva, trebuie să luăm măsuri concrete să avem toleranță zero în ce privește Turcia. Uniunea Europeană a luat măsuri concrete în ce privește alte țări din cadrul Uniunii și din afara Uniunii. Deci nu ar trebui să ezităm uh, atunci când e vorba de Turcia. Noi toți, și presupun că niciunul dintre noastre nu acceptă situația eh, și ce se întâmplă în țara mea eh, și nici ce se întâmplă în Turcia cu aceste încălcări ale drepturilor omului. Așadar, ar trebui să hotărâm să înghețăm fondurile de preaderare pentru Turcia. Niciun euro să nu mai ajungă în Turcia, niciun fel de susținere pentru această țară. Ar trebui să nu ajutăm acești oameni care creează această situație Uh, în interiorul Turciei și în afara Turciei. O rezoluție în plus nu îl va afecta deloc pe domnul Erdogan, dar domnul Erdogan depinde foarte mult de Uniunea Europeană și în ciuda amenințărilor sale, în ciuda ce face în Cipru și în Famagusta și în alte părți, uh, ar trebui să știți un lucru. Turcia este mult mai dependentă de Uniunea Europeană și uh, posibila înghețarea fondurilor afecta o... Deci este un lucru pe care, uh, care îi va interesa și care îi va afecta. Mulțumesc! În numele grupurilor socialiștilor și democraților, doamna Santos, un minut. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Escaladarea atacului din partea autorităților turce față de libertatea presei, față de activiști pentru drepturile omului și față de opoziția politică a, ne-a făcut să ne temem de-a lungul anilor, iar cele mai recente acte de persecuție împotriva aleșilor locali reprezintă o încercare de a inversa rezultatul, rezultatul alegerilor. Iar acești primari au a, obținut majoritatea absolută la alegeri și acum au fost înlocuiți cu funcționari nealeși. Și asta și presiunea către alții aleși locali. Toate acestea trebuie să facă obiectul uh, criticii noastre. Iar uh, modul în care nu se respectă votul cetățenilor este o linie roșie. Nu putem să o depășim și nu mai putem să tolerăm depășirea acesteia. Și uh, deținerea uh, um, unuia dintre lui, mă scuzați, lui Kaftan Goglu trebuie să ne stârnească indignarea. Iar această legislație antitero și legislațiile acestea criminale nu pot fi folosite pentru a reduce la tăcere și pentru a îndepărta pe cei care critică puterea. Uniunea Europeană nu poate să tolereze uh, încercarea de a se zdrobi uh, dorința poporului de schimbare și um, încălcările repetate ale statului de drept din Turcia. Mulțumesc! Mulțumesc! Um, are acum cuvântul din partea Renew. Un minut, do-

cea mai vie și recentă dovadă este înlăturarea primarilor aleși din diyarbakir mardin și van. trebuie să fim foarte fermi în orice discuție sau negociere cu turcia și să oprim ipocrizia condiționați finanțarea și parteneriatele economice de respectarea drepturilor omului nu doar pentru erdogan ci pentru toate regimurile nedemocratice care zdrobesc libertatea. mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Acum, pentru grupul Renew, doamna Kunke. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană, ca instituție și uh, noi, în calitate de aleși și aleși democratici, și reprezentanții poporului trebuie să spunem lucrurilor pe nume, trebuie să spunem adevărul referitor la ce se întâmplă de multă vreme în Turcia și că toate acestea reprezintă un atac la adresa drepturilor omului. Sute din uh, primari, politicieni aleși în mod democratic, studenți, activiști politici, politici care și-au uh, folosit dreptul democratic de a se exprima, au fost arestați și acuzați de acte teroriste și de a fi dușmani Turciei. Grupul verzilor ar încuraja autoritățile turce să îi elibereze de îndată și fără condiții pe cei arestați și să renunțe la acuzațiile aduse împotriva lor. Îi reamintim lui Erdogan că putem vedea ce face, îl urmărim și că vom continua să ne opunem. Istoria ne-a arătat că nu avem nicio altă alegere. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum, pentru grupul ID, are cuvântul domnul Zimnioc un minut. Ok. Meine Damen und Herren, Doamnelor și domnilor, în uh, Turcia situația se agravează din nou. Erdogan se comportă din nou ca și cum ar fi conducătorul absolut și amenință Uniunea Europeană cu un nou val de migrație. Este tratatul 2.0, am putea spune. Ce face? Combate opoziția, duce un război împotriva curzilor în propria țară și acum cu ambițiile sale de conducere continuă eliminându-i din funcție pe primarii aleși în mod democratic. Criticile din partea opoziției, fostului ministru Davutoclu și fostului uh, um, politician Gül arată cât uh, de justificate sunt aceste critici. Uniunea Europeană nu mai poate reduce acest comportament la doar niște vorbe agresive, ci trebuie să reacționeze. Vă rog, puneți capăt în sfârșit negocierilor de aderare cu Turcia, pentru că Turcia nu își are locul în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc! Pentru ECR are cuvântul domnul Zahradil, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Din 2004, în 2004, din 2004 am fost membru timp de 15 ani al Comisiei pentru extinderea Uniunii Europene și pentru prima dată nu am uh, vrut să mai fiu membru acestei comisii pentru Turcia, pentru că cred că am ajuns la capătul răbdării și spun asta ca persoană care a susținut întotdeauna Turcia. Dar mi-am schimbat părerea și asta pentru că și asta din cauza situației după lovitura de stat, încercarea de lovitură de stat și epurările din uh, armată, din administrația de stat, din mediul universitar, din mass media, unde represiunile au ajuns la paroxism. Și uh, același lucru se întâmplă astăzi, când asistăm la atacarea politicienilor locali uh, aleși în mod direct de către guvern. Uh, este inacceptabil așa ceva și cred că ar trebui să, să ne arătăm dur cu Turcia și să le spunem că în aceste condiții nu mai pot să devină membri ai Uniunii, să devină Turcia membră a Uniunii Europene. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul în un minut. Tusind tak, formand. Er- Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Situația din Turcia este complet inacceptabilă. Uh, Oficiali uh, primari curzi aleși democratic au fost uh, eliminați din funcții. La fel, fostul candidat uh, prezidențial uh, procurd de stânga, Demirtaș, este în continuare în închisoare. Singura lui crimă a fost aceea că și-a folosit libertatea de expresie. Mi, alte mii de primari, parlamentari, membri ai partidului HDP sunt și ei în uh, închisoare. Dragi colegi, această represiune din Turcia trebuie să aibă niște consecințe. Erdogan, acțiunile lui nu pot fi acceptate. Trebuie să uh, acționăm. Dragi colegi, miliardele pe care Uniunea Europeană le trimite Turciei trebuie să se oprească până când uh, drepturile democratice sunt respectate. Asta merită poporul turc Asta merită opoziția democratică în Turcia și asta merită și contribuabilii europeni. Mulțumesc foarte mult. Vom uh, încheia cu uh, aici lista oratorilor în numele grupurilor politice. Acum dau cuvântul doamnei Rismog un minut. Thank you, Chair. And thank you to... Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, celor 450, peste 450 de mii de alegători din East Midlands care au avut încredere în partidul Brexit a, această dezbatere de astăzi, așa numită dezbatere, se referă la Turcia și situația democratică de acolo. Bineînțeles, ne îngrijorează pe noi toți faptul că democrația este pusă sub semnul întrebării într-un stat vecin. Dar este ciudat că Uniunea Europeană încă nu a renunțat la ideea de a primi Turcia în această așa zisă Uniune Democratică adevărată. Ipocrizie însă este că cerem uh, ca țări care nu sunt în Uniunea Europeană să aibă o democrație liberă, dar în același timp se încearcă subminarea dorinței alegătorilor într-un stat membru al Uniunii Europene. Ieri, de pildă, deputați uh, din Marea Britanie de la partide mai, cu mai puțin succes cereau o prelungire a Brexitului pentru a rezolva problemele. Ce vor ei să zică este că vrea să se, nu se țină cont um, de dorințele alegătorilor. Uh, Iată, standarde duble. Pe de o parte se trimite un mesaj turci și pe de altă parte sunt uh, uh, trădați uh, sunt încălcate în picioare, este încălcat în picioare mandatul democratic într-un stat membru. Mulțumesc. Două minute. Domnul Socol. Da Vă mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte. Știm cu toții că Turcia este un vecin foarte important al Uniunii Europene. Dincolo de schimburile economice, migrația este un alt subiect important, cât și impactul uh, pe care Turcia îl are în sud-estul Europei, mai ales în Bosnia și Herțegovina de ani buni, Turcia exercită o influență asupra partidelor din Bosnia și Herțegovina, lucru care nu poate fi ignorat și nu ar trebui să fie ignorat. Din păcate, situația din Bosnia și Herțegovina a fost pusă în pericol de anumite partide care nu respectă decizia Curții Constituționale și care neagă statul de drept refuzând să accepte caracterul constituțional al uneia din uh, etniile prezente în țară. În trecut uh, am uh, văzut cum democrația s-a degradat, cât și drepturile omului, statul de drept și ordinea constituțională. Lucru care s-a agravat după lovitura de stat șoată din 2016. În, a fost uh, foarte, lume, foarte multă lume eliminată din sectorul universitar, din cel judecătoresc, iar astăzi vedem cum primarii au fost uh, practic dați afară din funcție. Această agravare a situației nu e deloc uh, încurajatoare. Principiile pe care se baza Turcia, statul de drept, uh, drepturile fundamentale, statul secular, uh, principiu introdus de Ataturk, toate aceste principii nu se mai regăsesc astăzi. Pentru ca Turcia să aibă bune relații de vecinătate cu Uniunea Europeană, aceasta trebuie să revină la standardele introduse în trecut. Nu ar trebui să acceptăm această situație. Turcia ar trebui să revină la respectarea statului de drept. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Are cuvântul domnul Numai un minut. arvoisa puhemies turkki on todellakin meille. domnule președinte turcia este un vecin extrem de important pentru noi politic economic și de asemenea începește relațiile cu cetățenii noștri. Acum o săptămână am mers în Turcia și m-am întâlnit cu oameni care erau simultan optimiști credeau în viitor și vedeau posibilitatea unei schimbări politice prin uh, alegeri și dialog, dar pe de altă parte erau îngrijorați de modul în care guvernul central uh, tratează primarii. Turcia este candidat al, uh, la statutul de membru al Uniunii Europene, membru al Consiliului Europei și, de asemenea, s-a angajat să respecte principiile democratice. Nu putem accepta ce se întâmplă acum în Turcia, uh, eliminarea din funcția primarilor aleși în mod democratic, acceptând această rezoluție, uh, vom transmite un mesaj puternic Turciei și cetățenilor săi că susținem democrația în Turcia. Mulțumesc. Domnul Gueta, un minut. Euh, Două întrebări, domnule președinte, dragi colegi. De ce nivelul uh, de represiune din Turcia nu dispare, nu se atenează? De ce uh, domnul Erdogan a decis să demită niște primari a căror singură vină este de a fi curzi? Acest, această încrâncenare, această frenezie este nejustificată. Există totuși speranță în Turcia. Ankara a trecut în, epo- în opoziție și um, Istanbulul a ales un tânăr uh, excelent chemalist. Se pare că acest președinte se apropie de sfârșit pentru că trei din uh, membrii fruntași ai partidului său au părăsit partidul pentru a crea o nouă formațiune politică. Uh, Iată de ce domnul Erdogan atacă tot mai mult, lovește, orbește și iată de ce Parlamentul nostru, domnule președinte și dragi colegi, trebuie să apere încă o dată și întotdeauna democrații din această țară. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Alfonsi, un minut. Oui, monsieur le président Mulțumesc, domnule președinte. Rezoluția de urgență privind situația în Turcia, despre care discutăm astăzi, este motivată de cele mai recente atacuri aduse democrației, iar revocarea arbitrară a acestor primari, doar din cauza coloraturii politice a acestor primari, este șocantă. Trebuie să reacționăm ferm. Rezoluția noastră dă o rază de speranță celor din Turcia care luptă pentru democrație. Dar trebuie să ne dăm seama că aceste fapte au loc uh, într-un cadru uh, politic clar, lupta curuzilor pentru recunoașterea uh, istorică. Și iar, uh, faptul că se re- refuză dialogul uh, în ceea ce privește viitorul instituțional al Kurdistanului care vrea autonomie politică, este cu atât mai îngrijorător. Acest dialog este indispensabil dacă dorim o democra- democrație durabilă în Turcia. Europa poate și trebuie să-și aducă contribuția la instituirea um, acestui viitor democratic. Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul uh, domnul Lancini. Un minut. Grazie, președinte. Nu deve pasare sotto silențiu l'ennesima pur. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Nu putem să permitem încă o epurare a președintelui Erdogan să treacă fără nicio reacție din partea noastră. Eliminarea din funcția acestor uh, primari curzi mm, pe care Erdogan i-a uh, acuzat că sunt membri PKK și i-a înlocuit cu uh, oameni de încredere ai Guvernului Central. Eu însumi am fost primar și înțeleg legătura puternică pe care primarii o au cu cetățenii și asta uh, explică indignarea mea uh, față de faptul că Erdogan își permite să calce în picioare voința poporului. Uniunea Europeană, Comisia, înaltul reprezentant pentru afaceri externe ar trebui să reacționeze cu măsuri practice, concrete. A venit momentul să oprim acest lider care întotdeauna este dispus să atace vestul și care este uh, un dictator în cele din urmă. Procesul prin care Turcia dorește să adere la Uniunea Europeană ar trebui, dat fiind uh, lipsa de progrese în negocierile cu Cipru și cu Uniunea, ar trebui să se încheie. Pur și simplu nu este nicio coerență, nu e compatibil cu principiile de libertate și democratice atât de importante pe Europa. Aceste negocieri trebuie să se încheie. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Gheorghiu are, minut, are cuvântul un minut. Mulțumesc. Uh, trebuie să vorbim uh, despre Turcia. De fiecare dată când vorbim despre Turcia, îmi dau seama că uh, Erdogan ține pe de-o parte, într-o mână, 4 milioane de refugiați și pe de altă parte relațiile comerci- comerciale ale țării sale cu Uniunea Europeană și uh, amenință pe cetățenii europeni care sunt îngenunchiați. Domnul Georgiu, trebuie să uh, începeți, să o luați la început pentru că nu a avut interpretarea în italiană. Soto chrono ex archis. Haristo. Είμαστε εντάξει από ό,τι με ενημερώνουν. Μπορείτε να ξεκινήσετε παρακαλώ να μηδενιστεί ο χρόνος για το... Puteți să începeți. Și o să o luăm de la, de la zero. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, de fiecare dată când vorbim despre Turcia, mă vine în minte o imagine. Domnul Erdogan. Erdogan are într-o mână cele 4 milioane de refugiați și în cealaltă mână interesele comerciale ale țării sale și legăturile comerciale cu Uniunea Europeană. Și se folosește de acestea față de cetățeni și de liderii europeni, liderii europeni care sunt îngenunchiați în fața sa. Atâta timp când nu se va schimba asta, nu se va schimba nici Turcia ci va ține o static Ciprul, va încălca libertățile și statul de drept, uh, va înlătura miniștrii și primarii, va persecuta pe turci și pe curzi și pe opozanții politici sau pe intelectuali, pe jurnaliști. Doamna von der Leyen și dragi lideri europeni, schimbați, vă rog, această imagine pentru a putea pune, pune capăt acestor lucruri inacceptabile și inumane. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Lagos. Afti. Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, există sensibilități democratice în, această sală și aveți dreptate în a vorbi despre Turcia, însă vreau să spun totuși câteva cuvinte în calitatea cuiva care a trăit din prima mână aceste experiențe. Eu am fost ales ca deputat elen de patru ori, cu toate acestea, în urmă cu câțiva ani, am uh, fost acuzat pe nedrept, s-a inițiat un uh, proces împotriva mea și a altor cinci membri ai partidului meu. Am fost reținuți în mod ilegal 18 luni la ordinul primul ministru de atunci, Antoni Samaras, lucru care poate fi dovedit cu, pe baza unor materiale înregistrate. Cu alte cuvinte, și uh, în țara mea drepturile deputaților sunt încălcate. În ce privește Turcia, bineînțeles, trebuie să reacționăm. Turcia nu va deveni niciodată membru al Uniunii Europene. Nu e nici măcar nu e vorba despre Erdogan, ci e vorba de Turcia care nu respectă nici o lege. Domnul Kefalonianis, două minute. Eliminarea din funcția celor trei uh, prime, primari democratic aleși uh, nu e altceva decât o încălcare a democrației. Turcia, mai ales după lovitura de stat din 2016 alunecă spre autoritarianism și asta nu are nicio legătură cu valorile Uniunii Europene. Turcia nu respectă statul de drept, nu respectă uh, democrația, relațiile bune de vecinătate și nici măcar drepturile teritoriale ale țărilor vecine, să nu uităm că și zona economică exclusivă a Ciprului a fost încălcată de către Turcia. Așadar, vrem o Europa democratică în Turcia, nu e o, o Turcie care uh, amenință Uniunea Europeană. Această rezoluție de astăzi condamnă încă un act antidemocratic al domnului Erdogan. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Incir are cuvântul un minut. Mm, domnule președinte, ieri am um, ascultat um, acuzațiile împotriva fostului președinte curd și, uh, și a fost clar că există uh, probleme cu sistemul juridic turc, ca să nu spun mai mult. Dat fiind raportul din 2018 și obligația de a proteja jurnaliștii, conform acestui raport, uh, Turcia, Turcia deține recordul în ceea ce privește numărul de jurnaliști din închisoare. Acum câteva săptămâni au fost demiși uh, trei primari în Turcia, la numai câteva luni după alegeri și uh, am primit uh, la un moment dat un mesaj prin care mi se spunea că același lucru li se întâmplase și um, altor primari care și ei au fost uh, acuzați de terorism, chiar dacă ei sunt pașnici și luptă pur și simplu pașnic în sprijinul democrației. Este important să ne folosim vocea pentru a ne asigura că toți, președin, toți uh, prizonierii de conștiință sunt eliberați. Mulțumesc, uh, domnul Buchet, un minut. 1,18 milioane de euro va primi Turcia din partea Uniunii ca asistență de preaderare în locul întreruperii negocierilor. Pentru că e rezultatul unei uh, nevoi a Uniunii Europene și incapacitatea acesteia de a-și proteja frontierele. Contribuția pe care a adus-o acest tratat la limitarea fluxurilor uh, de migranți este ca până acum îndoielnică. Noi cerem retragerea Uniunii din acest acord. Am văzut ce s-a întâmplat cu primarii din Turcia. Unora uh, de dreptul pare că le place această situație. Haideți să nu ne lăsăm totuși amăgiți, pentru că ne dorim claritate și nu vrem ca, Uniun, ca Uniunea Europeană să accepte ca Turcia să adere la Uniunea Europeană. Vrem ca negocierile să fie oprite de îndată și să nu mai avem nicio relație cu acest despot. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Wells. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Dezbatem această situație îngrijorătoare, dar aș vrea să subliniez ipocrizia Uniunii Europene uh, pe chestiunea democrației. Alegeri municipale au, luat, au avut loc în Turcia peste tot în acest an și au dus ca la victoria partidului de opoziție în Istanbul. Totuși, la o ședință de partid AKP, domnul Erdogan a spus că repetarea votului este cea mai bună soluție pentru ca Turcia să-și uh, rezolve problemele în cadrul democrației și legalității. Și toată lumea a fost uh, scandalizată. Chiar Guy Verhofstadt a spus că este o decizie scandaloasă care sublinează faptul că Turcia se îndreaptă spre dictatură și că sub uh, astfel de conducere negocierea negocierile de aderare cu Turcia sunt imposibile. Deci, pe de o parte, coordonatorul pentru Brexit al Uniunii spune că o țară nu poate intra în Uniunea Europeană pentru că a anulat o alegere, pe de altă parte, dă susținere liberal-democraților, participând la conferința lor de partid, partidul care dorește să uh, întoarcă un rezultat democratic al unor alegeri din Marea Britanie. Mulțumesc, uh, doamna Schită, dar două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Teoretic, sunt multe motive pentru care am putea să ne arătăm răbdător față de Turcia, țara candidat care a jucat un rol important în criza migrației, care a fost o mare problemă pentru statele membre. Dar, până la urmă, se termină și răbdarea. Mulți dintre noi am sperat că lucrurile vor evolua pozitiv în această țară și că instituțiile democratice se vor stabiliza. După încercarea de lovitură de stat din 2016, situația însă a devenit uh, imposibilă. Erdogan uh, nu are chef să se schimbe. Trăim în vremuri în care există riscul de a ignora astfel de știri care se repetă dintr-o astfel de țară. Dar uh, Părerea mea este că astfel de vești, înlăturarea primarilor, uh, um, aruncarea în închisoare a opoziției și așa mai departe, nu primesc suficientă atenție în, într-o vreme în care uh, ne uităm tot timpul pe telefon, ne dăm like-uri pe Facebook și așa mai departe. Înlăturarea acestor primari este doar cel mai recent exemplu al faptului că Erdogan ne pune răbdarea la încercare și depășește limitele și nu putem să trecem cu vederea ce s-a întâmplat. Turcia nu este o țară oarecare. Turcia este o țară candidat, o țară candidată care dorește să adere la Uniunea Europeană. Deci trebuie să există o limită uh, în ceea ce privește uh, îndepărtarea de principiile democratice atât timp cât vrei să aderi la Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul Benifei, un minut. Erdogan. Vă mulțumesc, domnule președinte. Erdogan ne-a obișnuit, din păcate, cu măsuri grave, precum uh, demiterea unor primari aleși uh, democratic, unde rezultatul nu era pe plac, în marea parte într-o regiune apropiată de Cuj, în regiunea din sud-est. Acest fel arată încă o dată că votul pentru el nu reprezintă decât uh, un simulacru al democrației care nu mai există, pentru că cum se poate numi democrația unde un lider al opoziției, Selahatin Demirtaș, e în închisoare de aproape trei ani din motive politice și nu ni se permite deputaților, ca mine sau alți colegi să-l vizităm, așa cum am încercat să facem în timpul unei misiuni din 2016. Iată, din aceste motive și multe altele, în uh, ce privește uh, instrumentele financiare externe ale Uniunii, am uh, transmis prin intermediul lor mesaje clare către Ankara, pentru că am retras fonduri europene acelor zone afectate de această măsură autoritară. Erdogan trebuie să înțeleagă că vom uh, lupta în permanență împotriva acestor tendințe autoritare, pentru că votul din luna martie a fost o rază de speranță. Poporul turc e viu și noi nu-i vom întoarce spatele. Mulțumesc, are cuvântul doamna Bizotto, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. După cum ne arată istoria, Turcia nu a fost niciodată, nu e și nu va fi niciodată Europa. Turcia are 80 de milioane de musulmani. O țară unde democrația, libertatea și drepturile omului sunt încălcate zi de zi de dictatura lui Erdogan. În acești ani, Europa a făcut ca două miliarde de euro Turciei, favorizând în acest fel o țară care se opune democrației europene, se opune valorilor noastre și libertății noastre. Vă amintesc că de mai multe ori dictatorul Erdogan a, a amenințat uh, că va aduce războiul în regiunea noastră, în țările și orașele noastre. Dragi colegi, a venit vremea să punem capăt acestei atitudini binevoitoare. Trebuie să spunem sus și tare că Uniunea Europeană trebuie să pună capăt de îndată, de îndată și pentru totdeauna negocierilor pentru aderarea Turciei. Vă mulțumesc. Are cuvântul pentru două minute domnul Furlas să-ți Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Am, uh, avem multe lucruri de spus astăzi, dar cred că acum e momentul acțiunii și nu al vorbelor. Uh, cred că ăsta e singurul lucru pe care Turcia l-ar înțelege. Eu am fost născut uh, aproape în anul invaziei uh, turce asupra țării mele și vă pot spune că în calitate de europarlamentar cipriot m-am săturat pur și simplu de uh, cuvinte de, și de declarații. trebuie să acționăm, e singurul lucru pe care Erdogan îl înțelege. Țara mea este o victimă a acestor politici ale Turciei și chiar acum când noi vorbim aici, turcii forează uh, păziți de uh, nave de război în zona economică exclusivă a Ciprului și uh, de asemenea forțează oamenii să se mute din Famagusta. Acest comportament pirateresc nu ar trebui să fie tolerat. Vă cer să uh, vă uniți forțele cu ale noastre pentru ca în sfârșit Erdogan să plătească pentru acțiunile lui. Trebuie să transmitem un semnal clar în care că a, acțiunile sale ilegale au un cost. Deci trebuie să cooperăm, avem nevoie de pace și nu de violență din partea Turciei. Vă cer să fiți de partea noastră și să luați, să acționați clar împotriva măsurilor piratelești ale lui Erdogan. Președintele, mulțumesc. Domnul Mavridis are cuvântul un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Înlăturarea celor trei primari curzi ridică o chestiune importantă în care trebuie să găsim un răspuns. Și anume, Turcia de astăzi este oare într-adevăr un, o democrație? S-a dat răspunsul ieri înainte în fața Curții Europene a Drepturilor Omului. S-a dat răspunsul cu un aviz motivat juridic de către Comisarul Drepturilor Omului al Consiliului Europei, care a constatat că în Turcia are loc o represiune sistematică și o încălcare sistematică a, sistemului judiciar. Vreau să vă întreb dacă se poate ca justiția să fie doar un instrument în mâna guvernului și, în același timp, regimul și această țară să fie considerate democratice? Regimul lui Erdogan, uh, care uh, se folosește de justiție în scopuri proprii și intervine uh, este și intervine în Bulgaria și în țara mea, în nord, în partea ocupată de Cipru, unde a început să islamizeze cetățenii din nordul Ciprului. Ce o să facem? Mai facem încă o rezoluție? Sau suntem gata să adoptăm uh, măsuri care o să coste Turcia? Mulțumesc, domnul Olivier, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Recent, președintele turc Domnul Erdogan a amenințat Europa că va lăsa să se deverse asupra ei un val migrator dacă nu va face eforturi suplimentare. Suntem aici vinovați că am delegat altora protecția noastră vitală și plătim pentru aceste greșeli. Domnul Erdogan se vede ca un sultan al unui nou imperiu otoman și știe că politica e un raport de forțe, e obișnuit cu aceste comportamente puțin prietenoase fie că e vorba de Grecia sau Cipru și după cum au scos în evidență colegii noștri în această sală, Parlamentul nu aude, nu înțelege acest comportament. Instrumentalizează relația cu noi și Uniunea Europeană privește în altă parte. Situația pe care o trăim cu Turcia e cât se poate de locventă. El a făcut din Europa imperiul slăbiciunii, mai ales uh, dezarmând țările noastre, monopolizând protecția frontierelor, amenințându-ne cu acest val migratoriu folosit astăzi ca o armă de distrugere în masă. Nu e doar o greșeală, ci un adevărat abandon. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul Papadakis, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Aceeași veche poveste, aceeași veche poveste, Turcia încalcă drepturile omului și valorile europene și noi, în Europa, vorbim. Vorbim despre rezoluții teoretice care nu înseamnă nimic. Care sunt rezultatele acestei, acestor politici? Erdogan schimbă prin ordin executiv uh, primarii aleși, acuzându-i ca de obicei de terorism. De trei ani, uh, domnul Demirtaș, liderul opoziției, uh, este în închisoare, în mod ilegal, jurnaliștii au fost aruncați în închisoare, el invadează zona economică exclusivă a unui stat membru UE și amenință să colonizeze Famagusta. Mulțumesc. Acum domnul Majorino, un minut. Grazie, președinte. Absolutamente. Mulțumesc, domnule președinte. Este cât se poate de clar și a reieșit de altfel în cursul dezbaterii regresul autoritar pe care îl trăiește Turcia din, în ultimii ani, demiterea acestor uh, primari, uh, reprezintă doar un episod recent din această luptă pe care guvernul turc uh, o poartă împotriva surselor de dezacord intern, academicieni, membri ai Parlamentului și ai instituțiilor locale, printre care și nenumărați cetățeni musulmani, voci incomode și în contrast rămășițele unei uh, mari țări odinioară trec printr-o, trece printr-o situație îngrijorătoare, mai ales gândindu-ne la rolul geopolitic pe care îl joacă Turcia la nivel internațional, o criză pe care Europa și diplomația sa nu o pot ignora. Din această perspectivă trebuie să ne întrebăm dacă putem continua cu gestiunea externalizată a frontierelor noastre, încredințând Turciei, de fapt, gestionarea unei părți a refugiaților, fără a avea o garanție în ce privește respectarea drepturilor omului. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Zabaschi, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. După zeci de ani de încălcare a drepturilor omului de arestare și aruncare în închisoare a jurnaliștilor, după, ce, după ingerința în afacerile interne a multor țări și a Bulgariei, a devenit clar uh, pentru toată, și-a devenit clar pentru toată lumea că, că Erdogan uh, este un dictator. Acum constată și Parlamentul European acest lucru. Vă felicit. Uh, cum se spune în Bulgaria, mai bine mai târziu decât niciodată. Da, într-adevăr, Erdogan este un dictator, aruncă jurnaliști în închisoare. Știm clar acest lucru am uh, cheltuit acum miliarde de euro în Turcia și ca să-i permite să facă în continuare tot ce făcea, banii contribuabililor europeni. Aș vrea să vă mai dau un exemplu. Un concern german uh, negociază acum uh, niște importuri cu Turcia, în contextul în care Turcia poluează atmosfera, nu respectă nicio normă de mediu și totuși, iată, un uh, concern european va investi miliarde de euro în Turcia. Este o atitudine ipocrită, nu se mai poate așa ceva. Mulțumesc, am încheiat cu lista vorbitorilor și trecem acum la procedura intervențiilor spontane. Avem patru cereri de luare de cuvânt, începând cu domnul cu un minut. Și vă rog foarte mult să vă respectați timpul alocat. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já se připojuji k odsouzení. Mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul și eu aș vrea să condamn uh, acest comportament uh, față de aleșii uh, locali turci. Vreau să mă alătur uh, colegilor uh, care au condamnat încălcările drepturilor fundamentale în Turcia, deși Turcia a semnat Convenția privind uh, drepturile și libertățile omului ca, ca membra Consiliului Europei. Dar în loc să respecte aceste drepturi fundamentale, vedem uh, acuzarea în fals a unor oponenți, încălcarea celor mai fundamentale drepturi, nu doar uh, cele de care vorbeam mai devreme, cum ar fi libertatea de expresie sau dreptul la un uh, proces corect, dar și dreptul la autoadministrare, autoguvernare, care este de asemenea o obligație asumată în cadrul uh, Consiliului Europei. Consiliul Europei are instrumente mm, limitate, statele membre pot face unele presiuni, dar trebuie să folosim aceste instrumente. Mulțumesc, domnule Gotare, cuvântul un minut. Demiterea a trei, uh, deput, a trei primare aleși recenți, uh, recent din partidul HDP vine după ce în municipalitățile din Cadiș uh, a fost un guvern tutelar în ultimii doi ani și jumătate, lucru care a dus la distrugerea infrastructurilor locale um, prin nepotism, uh, mită, printre altele. Din alegerea lor din luna mai, primarii HDP au făcut eforturi pentru ca orașele lor să revină la un stadiu funcțional, achitând datorii și um, repunând în funcțiune serviciile publice. Eu mă număr printre primari, printre prietenii HDP, am vizitat dirbarkir de multe ori și am fost șocată să văd cum orașul a fost militarizat în timpul um, administrației AKP, a fost înconjurat de sârmă ghimpată, soldați peste tot și am încercat să-mi închipui dacă acesta ar fi orașul meu și pur și simplu aș dori să-mi plătesc taxele locale, aș fi indignată. Aceste comunități au nevoie de solidaritatea noastră. Iată de ce îi încurajez pe primarii din Partidul Laborist să intre într-un proiect de înfrățire cu orașele curde, pentru că întotdeauna ne simțim încurajați atunci când auzim glasul solidarității de dincolo de frontiere. Domnul Pineda, un minut. Mulțumesc, domnule președinte prin um, intervențiile lui Erdogan asupra primarilor uh, este inacceptabilă și uh, sunt uh, aruncați în închisoare toți disidenții, opoziția, uh, cei care luptă pentru drepturile femeilor și mai departe. Iar în Uniunea Europeană privește și nu face nimic, iar noi dăm bani Turciei, peste 2 uh, milioane de euro, prin fondul de vecinătate și uh, fondurile pentru pre, de preaderare. Iar uh, această asistență are niște clauze clare. Clauza spune că Uniunea Europeană întoarce privirea când sunt încălcate drepturile omului. Nu se poate ca cooperarea Uniunii Europene cu Turcia în faza de preaderare să nu fie înghețată până când se vor respecta drepturile omului în Turcia și, și până când se vor elibera toți prizonierii politici. Dacă Uniunea Europeană își um, um, pune interesele economice în fața intereselor popoarelor, uh, poporului uh, turc pentru a încerca să rezolve criza migratorie, um, atunci nu va avea nicio șansă de rezolvare situația în Turcia sub uh, cârma nedreaptă lui Erdogan. Mulțumesc, care acum acum văd că toți cei văd că toată lumea este pe aceeași lungime de undă. Dom Doamnă comisar, vă dau acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, Vă mulțumesc pentru această dezbatere atât de oportună, care din nefericire dovedește că preocupările exprimate în trecut în, în această plenară în legătură cu situația drepturilor omului în Turcia sunt încă relevante. Alegerile locale din martie și iunie în Turcia au avut uh, un mare, au arătat un mare interes uh, din partea alegătorilor și oamenii pot fi mândri de asta. Totuși, uh, democrația nu înseamnă doar vot în ziua votului. E nevoie de un mediu politic care să faciliteze libertatea de expresie, respectul uh, pluralității de opinii și este extrem de important ca aleșii să poată să-și exercite mandatul politic uh, liber, fără teamă de represiune sau detenție. După alegerile din martie am văzut decizia de a uh, declara anumiți uh, primari aleși drept ineligibili și de a împiedica uh, să își preia posturile și să se dea aceste posturi celor care au și pe locul 2. Așa cum a spus un alt reprezentant Mogherini și comisarul Han, asta subminează procesul electoral și este împotriva scopului principal, cel anume de a ne asigura că voința poporului se manifestă. Respectul uh, rezultatului democratic a fost pus și mai departe sub semnul întrebării după uh, demiterea acestor trei primari care au fost uh, înlocuiți cu guvernatori uh, de stat. Asta i-a privat pe alegători de reprezentarea politică la nivel local și a afectat grav democrația. Turcia trebuie să întoarcă aceste măsuri care afectează democrația locală. Asta e, rezultă clar din recomandările Comisiei de la Veneția și din obligațiile asumate de Turcia ca membru al Consiliului Europei. Așa cum am spus de multe ori autorităților turce, suntem conștienți de provocările de securitate ale Turciei și de nevoia de a lupta cu terorismul. Totuși, aceste provocări de securitate nu pot justifica demiterea din motive politice și aplicarea indiscriminată a legislației antiteroriste. Din nefericire, evoluțiile negative în statul de drept nu se limitează la alegerile locale care au avut loc recent. Încă există foarte mulți jurnaliști, scritori, eh, oameni din lumea academică, apărători ai drepturilor omului care sunt închiși în Turcia. De exemplu, Osman Kavala, care a fost eh, eh, e în închisoare de aproape 2 ani, sau Selatin Demirtaș, al cărui caz a, a ajuns ieri în fața Marii Camere a Curții Europene de Drepturi Omului, a Drepturilor Omului. Am văzut o creștere dramatică a cazurilor împotriva celor care sunt acuzați că l-ar fi insultat pe președinte, cum ar fi cazul lui Caftancioglu. Uh, Uniunea Europeană a cerut în mod constant Turciei să asigure respectul uh, libertăților fundamentale conform obligațiilor sale în, în, car, în calitate de țară candidată și de membra Consiliului Europei. Uh, Aici nu e vorba doar de statutul Turciei, uh, statut de candidat al Turciei la Uniunea Europeană, ci și de țara pe care cetățenii turci o vor și o merită. O țară cu instituții puternice, o țară mai inclusivă, o țară în care toată lumea își poate găsi locul și poate contribui la progresul colectiv al societății turce. În, noi, în Uniunea Europeană, vom continua să susținem uh, o Turcie puternică, liberă, prosperă și democratică, uh, ca pe un partener cheie în regiune, nu doar o țară candidată. Este în interesul nostru comun să contribuim la acest lucru și, de asemenea, toți cetățenii turci ar trebui să știe că pot conta pe Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Am șapte propuneri de moțiune de rezoluție. Votul va avea loc astăzi mai târziu. Următorul punct este situația din Myanmar și în special situația etniei Rohingya. Domnul Cernețchi are cuvântul un minut. Panie przewodniczący, pani komisarz, zabieram głos jako Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Iau cuvântul în calitate de coautor al acestei rezoluții foarte importantă. În urmă cu câteva luni m-am întâlnit cu primul ministru al Bangladeshului, Sheikh Hasina Net. Am constatat că această țară săracă cu o populație considerabilă, a acceptat, a găzduit uh, sute de refugiați Rohingya din Birmania. Deci problema nu e doar a Birmania, a Myanmarului, ci și una a țărilor vecine. Și cred că e important ca Parlamentul să-și facă glasul auzit astăzi și că vocea sa va fi ascultată. Este uh, încă o rezoluție a Parlamentului European referitor la acest subiect, însă nu e niciodată îndeajuns să vorbești despre drepturile fundamentale. Este important de asemenea să asiguri libertatea religioasă. Are cuvântul doamna Hauta la 3 minute. Domnule președinte, dragi colegi, nu este prima dată când dezbatem în Parlamentul European situația Rohingya din Myanmar și am cerut să se pună capăt tragediei umane și am cerut întregii lumi să ia măsuri. Nu este o criză care a început cu exodul din august 2017. Peste un milion de refugiați Rohingya au fugit din fața violenței din Myanmar în repetate valuri de strămutare din, din anii 90. Prima deci majoritatea celor care au fugit și au ajuns în Bangladesh sunt uh, femei și copii și peste 40% sunt, au vârste de sub 12 ani. Mulți au mers uh, zile întregi prin pădure pentru a ajunge la siguranță, inclusiv femei însărcinate, oameni bolnavi și vârstnici. Prea mulți copii cresc în Kutupalung și Niapara, în uh, taberele de refugiați în distritul Cox Bazar, iar aceste tabere de refugiați sunt cele mai mari din lume, cu peste 600.000 de oameni care trăiesc uh, într-o zonă, într-o zonă de numai 13 km pătrați. Mulți copii, pentru mulți copii asta este singura casă. Nu au acces la educație și sunt foarte vulnerabili. Și se rupe inima. Lumea care asistă la așa ceva are datoria să-i ajute pe acești copii. Cu toții ne amintim că în 2018 misiunea de constatare independentă a ONU a ajuns la concluzia că a avut loc uh, genocid și crime împotriva umanității, împotriva Rohingya, iar raportul său din 2019, misiunea de constatare, a spus că avea loc uh, violență și abuzuri sexuale și violuri, violuri în grup și uh, uh, din, din partea armatei Myanmar și a forțelor de securitate împotriva copiilor, femeilor și persoanelor transgender. Și totuși, autoritățile din Myanmar uh, refuză să ancheteze aceste încălcări grave ale drepturilor omului împotriva minorității Rohingya și să-i tragă la răspundere pe vinovați. Nu numai, Myanmar neagă faptul că au loc astfel de încălcări ale drepturilor omului. Iar aceste uh, afirmații sunt contrazise de dovezi foarte clare din parte, și din partea martorilor. Iar uh, cei uh, din armată, la nivel înalt, care au dus aceste atacuri împotriva minorității Myanmar, sunt tot în funcțiile lor. Iar acum misiunea de constatare a ONU nu îi se permite să intre în țară, chiar dacă uh, și chiar dacă s-a întrerupt cooperarea cu raportorul special al ONU, Totuși, acesta încearcă să-și ofere sprijinul în ceea ce privește chestiuni legate de drepturile omului. A venit însă momentul să facem ceva. Consiliul și-a prelungit măsurile restrictive împotriva Myanmarului cu încă un an de zile, iar aceste măsuri inclus, includ uh, înghețarea activelor și interdicția călătoriei pentru oficialități din Myanmar, iar decizia Curții Penale Internaționale de a deschide o anchetă preliminară în ceea ce privește uh, crimele comise împotriva populației Rohingya este un pas lăudabil în direcția cea bună. Pacea însă nu vine fără justiție. Vino, cei care se fac vinovați de aceste crime îngrozitoare trebuie să fie trași la răspundere. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Gil, un minut. Mulțumesc. De când sute și mii de Rohingya au fost uh, forțați să-și părăsească casele prin atrocități de masă și acte de umilință și uh, violență în Myanmar. Peste un milion de oameni încă mai trăiesc în uh, uh lagăre de refugiați și se luptă ca să supraviețuiască și să-și păstreze demnitatea. Sunt refugiați în Bangladesh. Peste 25.000 de copii nu merg la școală. 97% din adolescenți între 15 și 18 ani nu au niciun fel de facilități de educație. Ei au nevoie de acțiunea noastră și de susținerea noastră acum mai mult decât niciodată. Din nefericire, uh, suferința lor nu e pe lista noastră de priorități. Ca autor al acestei rezoluții, ca instigator al ei, cer Uniunii să găsească soluții pentru această criză. Bangladeshul nu poate fi abandonat uh, și lăsat să facă față singur unui număr atât de mare de refugiați. Trebuie să uh, avem uh, dialog cu partenerii din ASEAN ca să ne asigurăm că drepturile poporului Rohingya sunt respectate și că aceștia pot să trăiască normal, uh, că fetele și femeile sunt în siguranță și că copiii au dreptul la educație. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Acum un minut și jumătate, domnul Paet. Dragi colegi, recenta misiune ONU de informare în Myanmar a arătat că există 600 de membri ai comunității Rohingya care trăiesc în Burma și care trăiesc sub amenințarea genocidului. Armata și guvernul se bucură de impunitate pentru faptele lor. Comunitatea Rohingya din Myanmar este victima discriminării, se neagă drepturile fundamentale, este victima unor arestări arbitrare, mișcarea, libertatea sa de mișcare este limitată și nu are acces la sănătate. Cei peste 700 de mii Uh, de Rohingya din Bangladesh care au fugit de, din calea violenței și a genocidului din Myanmar se confruntă cu probleme grave pentru că taberele de refugiați sunt suprapopulate, nu oferă condiții de igienă, acces limitat la îngrijiri medicale pentru femeile însărcinate și copii copiii nu au acces la învățământ și există o problemă în ascensiune de trafic de ființe umane. Uniunea Europeană trebuie să încearcă să obțină accesul la zonele de conflict și segregate din Myanmar pentru a oferi ajutor pe teren. Trebuie să scoatem în evidență nevoia ca Myanmar să oferă cetățenie și drepturi de plină comunității Rohingya. Anchete privind încălcările drepturilor omului, drepturile omului trebuie să se realizeze și vinovații trași la răspundere. Uniunea Europeană trebuie să folosească toate instrumentele pe care le-a dispoziție pentru a obliga guvernul din Myanmar să pună capăt acestor practici, fie printre altele înghețându-le bunurile pentru ca sau să pună capăt preferințelor comerciale de care se bucură Myanmar. Mă, mă, vă mulțumesc că are cuvântul doamna Matias. Mulțumesc, domnule președinte. Și ca autoare acestei rezoluții vreau să subliniez importanța manifestării Parlamentului European în ceea ce privește încălcarea drepturilor omului uh, populației Rohingya și violențe sexuale împotriva femeilor și copiilor. Este o datorie să facem acest lucru, dar Uniunea Europeană trebuie să facă mai mult, mai mult decât a denunța aceste lucruri. Iată de ce fac apel la colegi să să se uh, gândească din nou la importanța raportului misiunii de observare independente care care cere comunității internaționale să, să oprească orice relație cu forțele armate în Myanmar și cu uh, companiile pe care le controlează armata din Myanmar. Misiunea internațională consideră că banii pe care obțin uh, militari prin acordurile int- comerciale internaționale au consolidat, uh, capac- consolidat capacitatea de a comite aceste încălcări a drepturilor omului fără a fi pedepsiți. Uh, fiindcă se, se beneficiază de tratament preferențial la nivel de bursă și la nivel financiar. Deci, drepturile omului nu sunt de vânzare. În afară de a denunța ce se întâmplă, trebuie să ne asumăm și răspunderea. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Două minute, domnul Zehovski. Trăiți, vașina, pani komisarsko. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, aș vrea să spun un lucru. În ce privește drepturile omului, Uniunea Europeană este motorul întregii lumi. Nu mai știu nicio altă instituție democratică care se preocupă atât de mult cum ne preocupăm noi de respectarea drepturilor omului și care cere investigarea încălcărilor drepturilor omului. Aici, instituțiile europene și în special Parlamentul European sunt uh, în avangardă. De ce facem asta? pentru că ne pasă de soarta a sute de mii de oameni care suferă peste tot în lume, în special în Myanmar. Nu e prima noastră rezoluție pe acest subiect. Este rezoluția N plus X. Uh, adesea și eu sunt implicat în negocierea acestor rezoluții uh, privind drepturile omului și uh, Toată lumea e de acord uh, că astfel de rezoluții trebuie să transmită un mesaj foarte puternic. Vrem ca aceste crime făcute de armata um, din Myanmar împotriva Rohingya să fie pedepsite. Vrem să rezolvăm situația sute de mii de oameni care sunt privați de uh, educație, ajutor uh, și care trăiesc în condiții absolut îngrozitoare undeva pe o insulă sau într-un loc unde mm, Eh, li s-a eh, alocat o bucățică de pământ de către altă țară. Vrem ca situația să înceteze, să se mai deterioreze și vrem să avem un dialog. Sunt sigur că guvernul din Myanmar nu vrea astfel de dialog, dar trebuie să încercăm să-l avem și să rezolvăm situația și de aceea eh, facem apel către Comisia Europeană ca instituția cu instrumentele disponibile să facă ceva în legătură cu situația Rohingya, să devină motorul, care inițiatorul, să crească gradul de conștientizare, să coopereze cu alte țări și să rezolve în fine situația după șapte ani. Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la vorbitorii numele grupurilor politice. Pentru PPE, domnul Lega are cuvântul două minute. Thank you, Mr. Vă mulțumesc, domnule președinte. Din 2017, peste 700 de mii din membrii comunității Rohingya au fost uh, forțați să-și părăsească casele din Myanmar și să devină refugiați în Bangladesh. Știm că armata continuă să răspândească spaima în comunitatea Rohingya făcându-se vinovați de încălcări ale drepturilor omului, printre care se numără asasinate, incendierea satelor și violență de gen. Știm că autoritățile din Myanmar permit aceste acte de violență ignorându-le și refuzând să-i tragă la răspundere pe vinovați, creând um, um, pane de comunicare, împiedicând accesul media și refuzând să colaboreze cu mecanismele ONU. De asemenea, aproape 40% din refugiații Rohingya care se află în taberele de refugiați din uh, Bangladesh sunt copii obligați să crească în uh, tabere de refugiați suprapopulate, fără speranță și fără viitor. M-am deplasat în Myanmar uh, într-o vizită în urmă cu doi ani împreună cu UNICEF. Fără acces la învățământ, viitorul copiilor Rohingya dispare sub proprii ochi. Politicienii din Myanmar nu protejează de asemenea comunitatea Rohingya. Domnule președinte, știm cu toții zicala că dacă oamenii buni nu fac nimic, răul va triumfa. Secolul trecut, Europa a suferit ororile Holocaustului când oamenii buni nu au făcut nimic. Politicienii din Myanmar trebuie să facă mai mult și noi de asemenea. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru grupul socialiștilor și democraților. Are cuvântul pentru minut, doamna Arena. President. Domnule președinte, luni, eh, experții misiunii de observare a ONU au întocmit un raport prin care se arăta că populația Rohingya este amenințată de genocid în Myanmar, iar eh, acum o, eh, o lună se constatau actele de genocid împotriva populației Rohingya. Din august 2017, un număr uriaș uh, din, al populației Rohingya a trebuit să fugă din Myanmar. Rohingya este minoritatea cea mai persecutată din lume și grupul apatrid cel mai mare. S-a vorbit foarte mult despre această um, injustiție, este important să atragă atenția asupra acestui lucru și asupra crimelor comise, dar nu este suficient solicităm deci ca Uniunea Europeană și comunitatea internațională să um, promite ca să facă în așa fel încât cei vinovați să fie aduși în justiție, iar comunitatea internațională trebuie să ia măsuri și sancțiuni împotriva celor 100 de ofițeri care sunt implicați în aceste crime și citați în raportul ONU. Trebuie să revizuim și relațiile comerciale cu Myanmar în lumina acestor crime împotriva umanității. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Din partea Renew, domnul Benian, un minut. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Rohingya, unul din grupurile etnic religioase din Myanmar care nu au o statut oficial ca identitate etnică, nu primesc nici documente de identitate. Uh, conflictul etnic uh, stimulat de lideri religioși a fost escaladat de armata Myanmarului care nu mai controla guvernul acuzațiile de uh, crime ale umanității și de uh, crime etnice au fost aduse uh, în nenumărate rânduri la cunoștința autorităților internaționale. Cooperarea și susținerea Bangladeshului în eforturile internaționale au fost uh, esențiale, dar recent a trebuit să ne complângem de restricțiile privind drepturile și libertățile la uh, Uh, taberele de refugiați și ne-am plâns de aceste lucruri către ambasadorul Bangladeshului. Credem că Rohingya au dreptul la cetățenie în Myanmar, ei au trăit acolo de generații, nu ni se poate cere să spună că sunt străini. Întoarcerea refugiaților uh, uh, Rohingya și a strămutaților interni într-un mod sigur și demn ca cetățeni ai Myanmarului, reconstruirea satelor lor și restituirea pământului sunt toate chestiuni imperative. Vreau ca guvernul din Myanmar să-și îndeplinească obligațiile conform legislației internaționale de a proteja pe toți indivizii de pe, solul, uh, de pe teritoriul său, indiferent de religie. Mulțumesc foarte mult pentru confirmator și reformiști, domnul, uh, doamna Mubarak, uh, un minut. Tragedy. Tragedia populației Rohingya devine încă o problemă nerezolvată a drepturilor omului pe care și-o poate adăuga ONU pe listă. Bangladesh uh, se confruntă cu mari probleme și acum a fost uh, lăsat de izbeliște în fața acțiunilor îngrozitoare ale vecinului său. Iar uh, nevoia de a avea dovadă de identitate și înregistrarea Um, refugiaților um, înseamnă că Bangladeshul va avea milioane de persoane strămutate la, care bat la ușă, iar cei identificați uh, trebuie, vor trebui să se întoarcă în, în Myanmar fără să li se garanteze securitatea. Trebuie să luăm măsuri pentru a garanta um, libertățile fundamentale și drepturile fundamentale ale Rohingyei. Iar uh, strămoșilor locuiesc de uh, sute de ani în uh, rachine. Cei vinovați trebuie să fie aduși în fața justiției. Vă rog, haideți să ne, refer, să ne respectăm principiile și să sprijinim această rezoluție. Mulțumesc! Mulțumesc! Am terminat lista oratorilor, în, vorbitorilor în numele grupurilor. Domnul Castaldo, văd că nu este în sală, doamna Ward are cuvântul un minut. doamnă uh, uh, președintă nu mi am dat seama că domnul castaldo nu era în uh, sală. Voi începe. După doi ani, pare că nimic nu s-a schimbat pentru un milion de refugiați rohingya persecutați care nu pot să se întoarcă pe pământurile lor după violențele la care au fost supuși Uh, recenta încercare eșuată de a repatria refugiați în Myanmar demonstrează uh, inadecvarea condițiilor de întoarcere. Guvernul din Myanmar trebuie să creeze condiții care să permită întoarcerea voluntară, sigură și cu demnitate a acestor refugiați. Conform uh, ONU, sunt peste un milion de refugiați Rohingya care trăiesc numai datorită ajutorului umanitar. Deci cer Uniunii Europene și comunității internaționale să creeze un plan pe termen mediu care să rezolve această criză și să ceară Myanmarului să rezolve cauzele fundamentale ale acestei probleme, printre care persecuția și violența. Nu trebuie să existe impunitate militară uh, pentru militari uh, pentru violențele pe care aceștia le-au comis împotriva comunității Rohingya. Trebuie să existe condiții sustenabile care să permită acestei comunități să se dezvolte, nu doar să supraviețuiască după suferința cu care s-au confruntat. Și în fine, aș vrea să salut colegii uh, laburiști Asal Khan și Rajid Khan pentru toată munca lor pe această chestiune. Mulțumesc foarte mult! Următorul vorbitor este domnul Cuciuc, dar nu-l văd în sală. Domnul Bielan are cuvântul un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nu există nicio îndoială referitor la faptul că cel mai mare grup uh, religios, uh, victima persecuției uh, sunt creștinii care sunt persecutați în 128 de țări și sper că Parlamentul nostru va apăra dreptul creștinilor și în acest mandat. Însă, dacă vrem să apărăm creștinii, trebuie să apărăm și alte grupuri religioase, printre care se numără comunitatea Rohingya. Persecuția care a început în urmă cu câteva decenii continuă în ciuda procesului uh, democratic din Myanmar. Cu toții sperasem în 2015 ca acestei persecuții să-i se pună capăt. Din păcate însă, peste 700 de persoane au fost uh, forțate să plece din Myanmar în Bangladesh iar cei care au rămas în continuare sunt victimele persecuției. Vorbim de o țară deosebit de bogată în resurse naturale, dar este de asemenea o țară importantă din punct de vedere al poziției sale geostrategice. Interesul puterilor globale este considerabil. Rusia, China, Statele Unite, însă Myanmar nu va avea loc pe scena internațională dacă nu rezolvă această problemă. Doamna Chinici, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Biroul procurorului de la Tribunal Penal Internațional de la Haga a început în luna iulie anului trecut inițierea unor, unei proceduri de anchetă Tocmai în cazul comunității Rohingya din Myanmar, una din cele mai grave crize umanitare, unde încă o dată copiii sunt victime. Peste 100 de mii de copii Rohingya se uh, aflau în Bangladesh care fugiați, conform UNICEF în condiții igienico-sanitare dezastroase, victime ale violenței. Uh, din anii 90, mulți, uh, îmi cer scuze, din anii 40, mulți copii Rohingya care s-au născut în Myanmar nu au primit un certificat de naștere, în, uh, încălcând în acest fel Convenția privind drepturile copiilor, pe care Myanmar a semnat-o. În acest fel, respectivele persoane nu au acces la învățământ, la îngrijiri medicale. În plus, îngreunează accesul la statutul de refugiat riscă așadar să creeze o generație de copii fantomă. Uniunea Europeană trebuie să intervină prin urmare, dând dovadă de fermitate, asigurând respectarea de plină a drepturilor fundamentale a acestei comunități. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la procedura intervențiilor spontane. Un minut. Domnul Hetman. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Luni, S-a publicat un raport independent al ONU care conține informații îngrijorătoare privind popul, comunitatea Rohingya din Myanmar. Amenințarea genocidului este mai uh, um, prezentă ca, ca niciodată. Guvernul din Myanmar pare incapabil să pună capăt violenței. Organizațiile internaționale trebuie deci să facă eforturi coordonate pentru a face presiune asupra celor uh, răspunzători. Ei trebuie să fie trași la răspundere. Organizațiile umanitare, organizațiilor um, umanitare trebuie să le se permită accesul în Myanmar pentru a-i putea ajuta pe oameni și pentru a putea monitoriza situația. Domnul Polcea, acum un minut pane předsedající dostáváme se k tématu které. acesta este un subiect care apare în mod repetat și este discutat în mod repetat. Vorbim de oameni care sunt alungați din țara lor, umiliți, li se încalcă drepturile uh, de bază și uh, împotriva cărora se comit crime împotriva umanității. Uh, sute de mii de oameni sunt supuși acestui risc acum și asta e foarte aproape de genocid și o situație fără precedent. Uh, mai întâi trebuie să ajutăm Bangladeshul, țara care susține cam un milion de refugiați pe teritoriul său în cooperare cu ASEAN. Sigur, trebuie să cerem ajutor imediat pentru refugiați, trebuie să cerem uh, investigarea crimelor uh, încălca, care s-au produs acolo și să cerem o acțiune coordonată din partea instituțiilor europene. Trebuie să răspundem față, să reacționăm față de această tragedie, să investigăm crimele și să îi aducem pe cei responsabili în justiție. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum dau cuvântul comisiei, doamnei comisar uh, Tyson. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați, au trecut mai mult de doi ani de la evenimentele îngrozitoare din statul Rakhine din Myanmar, care au obligat peste 740.000 de Rohingya să fugă în Bangladesh. Acum se află peste un milion de refugiați uh, Rohingya la Cox's Bazar, care astfel o transformă în cea mai mare tabără de refugiați din lume. Există un risc considerabil de radicalizare în cadrul acestor tabere situația de acolo se deteriorează. Peste 500 de mii de copii nu au acces la învățământ. Posibilitatea reîntoarcerii refugiaților în Myanmar într-un mod demn scad tot mai mult lucru dovedit și de eșecul celei de-a doua încercări de repatriere a peste 340.000 de refugiați pentru că nimeni nu a acceptat să revină în Myanmar pentru că nu s-au îndeplinit condițiile necesare. Dincolo de faptul că vorbim de o criză umanitară urgentă, situația se dovedește a fi tot mai mult o provocare politică și de securitate pe termen lung. Trebuie să identificăm așadar ce posibilități Um, există pentru refugiați, pentru refugiații din uh, tabăra de refugiați Cox Bazar și întregul impact asupra comunității Gaza, ca să nu mai vorbim de planul comun de finanțare. Uniunea Europeană va face în continuare apel la găsirea unor soluții pentru comunitatea Rohingya de către autoritățile din Myanmar, astfel încât să se îndeplinească condițiile pentru întoarcerea sigură și demnă a refugiaților. Acest lucru se poate realiza doar punând în aplicare recomandările Consiliului Consultativ pentru, stat, pentru statul Rakhine, pe care guvernul din Myanmar le sprijină. S-a organizat la Yangon în iunie 2019 un uh, dialog pentru drepturile omului, coprezidat de reprezentantul uh, special UE pentru drepturile omului, domnul Gilmore. monitorizarea și întâlnirile bilaterale își au rolul, dar dincolo de toate acestea, Uniunea Europeană îi cere Myanmarului să creeze condițiile necesare pentru reîntoarcerea sigură, demnă, voluntară a comunității Rohingya în statul lor de origine. În același timp, Uniunea Europeană va cere ca cei care sunt vinovați de încălcări grave ale drepturilor omului să fie trași la răspundere. Am uh, revizuit în acest sens uh, situația 14 indivizi și vom revizui de asemenea regimul sancțiunilor. Stimați eurodeputați, Uniunea Europeană va continua să facă eforturi pentru a veni în ajutorul Rohingya din Bangladesh și vom continua interacțiunea cu autoritățile din Myanmar pentru a permite reîntoarcerea acestora. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Am primit șase, misiuni, șase moțiuni de rezoluție pentru a încheia această dezbatere. Moțiunile vin din partea următoarelor grupuri politice, ECR, Verzi, EFA, SND, GUE, Renew și PPE. Dezbaterea se încheie. Votul va avea loc astăzi. Următoarea dezbatere pe ordinea de zi se referă la Iran, mai ales situația apărătorilor drepturilor femeilor și um, cetățenii cu naționalitate dublă, cetățenii UE cu naționalitate dublă care se află în închisoare. Începem dezbaterea dând cuvântul autorilor. Doamna Fotiga, un minut. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. O să aduc un omagiu femeilor uh, din Iran pentru curajul lor hotărârea și spiritul lor acerb, nu numai în lupta pentru drepturile femeilor, dar și pentru că își ridică glasul în apărarea întregii societăți și împotriva regimului. Una dintre principalele mișcări de opoziție din Iran, Consiliul Național al Rezistenței din Iran, este condus este condusă de o femeie. De curând, multe femei au fost um, condamnate la mulți ani închisoare pentru simplul fapt că au um, protestat împotriva portului obligatoriu a hijabului. Dar uh, și femei cu dublă naționalitate, europeană și iraniană, împreună cu bărbați suferă din cauza persecuției. Cerem eliberarea, eliberarea lor imediată. Mulțumesc. Două minute jumătate, doamna Neumann. Colegii, non colegi. Dragi colegi și colegi, mulți dintre dumneavoastră nu cunosc această tradiție și anume cu ocazia Zile Internaționale a Femeilor, 8 martie, să le dăruim femeilor un buchet de flori. Este un semn pașnic, poate mult prea pașnic, uh, în favoarea drepturilor femeilor. De fapt, ori pe 8 ani, pe 8 martie, îmi cer scuze, în uh, acest an, uh, um, în metrou, în Teheran, li s-au făcut cadou femeilor buchete de flori. Ultimul vagon de metrou este de obicei rezervat femeilor și acolo femeile și-au uh, dat jos vălul spunând că speră că într-o zi, cu sau fără val, să poată merge pe stradă în Teheran, în Iran, pentru că în Iran să fie loc suficient pentru toată lumea. Și pe filmul care a fost difuzat pe internet se vede cum femeile cu și fără văl se îmbrățișează uh, și se simte în aer această, acest spirit al schimbării. Care a fost reacția guvernului? Închisoare, pedepse cu până la 24 de ani. Și nu e un caz izolat. Până și laureata premiului Saharov a fost um, condamnată la 33 de ani de închisoare și peste 100 de lovituri de bici pentru că a apărat femeile din metrou. Aceste pedepse arată un lucru foarte clar, și anume că guvernul, că regimul iranian se simte amenințat de aceste femei curajoase. Da, situația din regiune este într-adevăr complicată și s-a complicat și mai mult în ultimele zile. Mi se pare însă că tocmai atunci când uh, lucrurile nu sunt atât de clare între bine și rău, noi trebuie să ne plasăm de partea celor care luptă pentru drepturile omului, care luptă împotriva discriminării, împotriva femeilor, precum femeile din uh, metrou, împotriva sistemului nedrept uh, de divorț și împotriva violenței de gen. Dragi colegi și colegi, pentru că acolo unde drepturile drepturile oamenilor nu sunt respectate, noi nu trebuie să întoarcem privirea, nu trebuie să tăcem. Iată de ce. Haideți să luptăm împreună pentru această rezoluție și pentru femeile din Iran. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Un minut și jumătate, doamna Guteland. Mulțumesc, domnule președinte. Săptămâna trecută, am uh, asistat la multe rapoarte privind moartea lui Sahara Hudayani în urma um, uh, rănilor uh, pe care le-a uh, primit uh, pentru că a fost uh, aruncat în închisoare. De ce? Fiindcă a vrut să vadă un meci de fotbal. Acesta este un eveniment tragic Vreau să manifest solidaritatea față de familia ei și să ne manifestăm cu toții solidaritatea față de familia ei. Ne gândim la ea. Dezbaterea de astăzi se referă la situația militanților pentru drepturile omului și uh, aceste persoane cu dublă naționalitate care sunt în închisoare în Iran. Trebuie să transmitem un mesaj foarte clar că situația femeilor care luptă pentru drepturile omului în uh, Iran trebuie să fie, să, să fie îmbunătățită. Foarte multe au fost uh, închisă doar pentru că luptă împotriva discriminării. Aici avem uh, cazuri de activiști pentru drepturile omului, pentru drepturile femeilor, uh, jurnaliști, uh, sindicaliști, activiști pentru climă care sunt uh, închiși fără un proces adecvat și lăsați uh, să zacă în închisoare luni de zile, ani de zile. Am vorbit despre Narghez Badi uh, și acum același lucru este valabil pentru uh, Mohareza Morinci Badi și alții. Aceștia trebuie, uh, aceste persoane trebuie să fie eliberate și să se bucure de un tratament corect. Mulțumesc. Un minut și jumătate, doamna Rodriguez Ramos. Eh, președinte. Domnule președinte, dezbatem o rezoluție de urgență pentru a cere eliberarea imediată a tuturor femeilor activiste care au fost condamnate în Iran. De asemenea, pentru ca cetățenii europeni cu dublă naționalitate, europeană și iraniană, să fie eliberați, care acum se află în condiții dramatice în închisorile din Iran, neputând comunica nici cu avocații, nici cu familia lor. Ultimele trei femei condamnate au fost condamnate din cauza unui uh, filmuleț care a devenit uh, viral uh, în urma zilei de 8 martie pentru că în metrou și-au dat jos voalul și au împărțit flori celorlaltor femei spunând că speră că într-o zi să poată merge alături cu toatele, cu sau fără voal. Însă, acest lucru a fost considerat un atentat la adresa siguranței naționale, lucru pentru care au fost condamnate la peste 23 de ani de închisoare, într-un proces fără garanții, fără a avea acces la avocați. Autoritățile din Iran au lansat o adevărată campanie de hărțuire și agresiune împotriva femeilor activiste, împotriva avocatelor care apără drepturile lor și împotriva acelora care răspundeți mesajele lor. Femeile spun că vor continua pentru că simt că trăiesc de prea multă vreme într-o țară care e o adevărată închisoare pentru ele, că își vor apăra drepturile, libertatea și viitorul fiicelor lor. Iată de ce este atât de important astăzi ca Parlamentul nostru să transmită un mesaj clar. Pe de-o parte, Comisiei pentru a-i spune că în dialogul politic cu Iranul, Uniunea Europeană trebuie să urmărească o prioritate politică și anume apărarea drepturilor omului femeilor și fetelor din Iran, dar în același timp să transmită un mesaj clar femeilor din Iran pentru a le spune că nu sunt singure, că Parlamentul European este alături de ele și că vom fi alături de toate acelea care, acelea care astăzi rezistă în închisori și pe stradă. Mulțumesc! Thank you. Uh... Mulțumesc! Uh, din, uh, deși nu suntem într-o întârziere foarte mare, totuși îi rog pe membrii să-și respecte timpul de vorbire. Doamna Zovco, trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Autoritățile iraniene continuă să criminali, să persecute pe activiștii pentru drepturile omului, jurnaliștii, avocații, se confruntă cu uh, uh, arestări uh, și cu uh, hărțuire pentru munca lor pașnică. Rezoluția Parlamentului European cere Parlamentul European să elimine toate aceste sentințe și să elibereze imediat și necondiționat toți apărătorii drepturilor omului și toți uh, cetățenii, uh, toate persoanele cu cetățenie dublă UE Iran care sunt reținute. Uh, trei femei iraniene au protestat într-un videoclip împotriva portului vălui. Protestul a fost pașnic și ce susținea dreptul femeilor de a alege să poarte sau nu hijabul. Trei femei au, aceste femei au fost con, condamnate și la între 16 și 23 de ani închisoare spunând autoritățile că ele promovează corupția morală și sunt... Acest caz este un exemplu clar al unei pedepse disproporționate. Mai mult, aceste femei au fost arestate deși pur și simplu și exercitau dreptul la libera expresie, un drept uh, fundamental al oricărei ființe. Uh, într-un alt uh, caz, o femeie iraniană și-a dat foc pentru a protesta că a fost arestată uh, pentru simplu motiv că a vrut să asiste la un meci de fotbal pe un stadion. Dincolo de aceste încărcări ale drepturilor femeilor, rezoluția Parlamentului reacționează și la măsurile iraniene luate împotriva câtorva persoane cu cetățenie dublă, iraniană și europeană. Aceste persoane au fost arestate pe baza unor acuzații vagi sau neexplicate și au fost condamnate fără proces corect. Este clar că Iranul încalcă grav drepturile omului și noi, uh, ca instituție democratică, care reprezentăm pe uh, acești cetățeni închiși uh, în Iran, avem datoria morală de a-i susține și de a reacționa într-un mod hotărât acest Parlament uh, uh, este creat pentru a-i proteja pe toți cetățenii europeni, oriunde ar fi ei. Iranul este unul dintre membrii fondatori ai Națiunilor Unite și a ratificat multe tratate obligatorii din punct de vedere legal uh, care se concentrează pe respectul drepturilor omului. Totuși, realitatea arată că ei nu își respectă aceste obligații. Prin această rezoluție cerem autorităților iraniene să-și oprească acțiunile represive și să implementeze standardele uh, agreate la nivel internațional. Dragi colegi, vă rog să uh, vă arătați susținerea pentru aceste femei aruncate în închisoare în mod ilegal și pentru cetățenii europeni și trimiteți un mesaj puternic autorităților din Iran. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Uh, un minut și jumătate, doamna Cornelia Ernst. Doamnelor și domnilor, cred că sunt una din puținele deputate care a avut uh, șansa să o cunoască pe Nassim Darodem în uh, Iran, în Teheran, uh, în 2013, după ce a fost eliberată, trei ani mai târziu a fost din nou condamnată și în 2018, din nou în închisoare. În martie 2019 a primit sentința, 33 de ani închisoare pentru că a sprijinit femeile care și-au dat jos voalul și care au protestat. În fața acestor uh, sentințe nu trebuie să rămânem în tăcere, indiferent ce se întâmplă în Iran. Fiecare din aceste femei din închisoare au nevoie de solidaritatea noastră și acela al căror nume nu îl cunoaștem. Și guvernului din Iran vreau să spun un singur lucru. Nu putem uh, reduce la tăcere vocile opoziției. Nu putem ignora reprezentantele acestora. Nu uh, se poate, nu, pot fi, da, aruncate în închisoare, însă ideea de libertate și egalitate nu poate fi eradicată nici uh, cu violență, nici cu forța, nici prin lege. Pentru că ceea ce ne definește ca oameni și care uh, Uh, fundamentează drepturile noastre, fie că e vorba de orașul meu natal Dresden sau Hong Kong sau Teheran. Viitorul sunt femeile, nimeni altcineva. Și liderii Revoluției nu vor schimba nimic din acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum trecem la intervențiile din partea grupurilor politice pentru grupul PPE. Domnul Sikorski, două minute. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, Republica Islamistă a Iranului încalcă în mod clar drepturile omului, țintind mai ales femeile. <clears throat> Se pedepsesc niște crime acolo care nu sunt crime. Uh, societatea uh, și se um, lăudat că e mai liberă decât alte crezuri, dar astăzi este o societate care își execută cetățenii, cel mai mare număr de execuții, și nu conform unor criterii pe care le-am putea recunoaște noi. Se dau uh, sentințe medievale unor oameni care, după standardele noastre, nu au comis nicio fără de lege. Iran are pedapsă capitală pentru homosexualitate, de pildă. Vreau să mă alătur și eu tuturor celor care s-au exprimat în această sală sprijinind victimele sistemului judiciar uh, nedrept iranian, mai ales uh, femeilor care au fost uh, vizate. Dar Iran este o provocare geopolitică în egală măsură. Iată, au fost atacate Uh, uh, facilitățile petroliere din Arabia Saudită și uh, n-au venit din neant aceste drone. Au fost finanțate de către Iran aceste atacuri și au fost atacate și rezervoare petroliere din zonă. Mi se pare că regimul teocratic uh, iranian încearcă să provoace SUA la un uh, conflict armat. Sper că nici SUA, nici uh, noi să nu ne lăsăm provocați. Pentru că am mai fost provocați în trecut și consecințele au fost uh, extrem de neplăcute. Mulțumesc. În numele grupului S și D are cuvântul domnul Pițula un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Nu putem accepta faptul că femeile sunt aruncate în închisoare pentru că vor să vadă un meci de fotbal la stadion și nici uh, sentințe de zeci de ani pentru uh, un protest pașnic împotriva unui mod de a trăi care este impus oamenilor. De asemenea, aceste sentințe sunt uh, uh, acompaniate de biciuire și uh, adesea uh, avem situații în care cetățenii Uniunii Europene uh, cu cetățenie dublă sunt aruncate în închisoare pentru că apără drepturile omului. Acești prizonieri nu beneficiază de reprezentare legală și de servicii medicale când sunt închise. Drepturile umane sunt inalienabile, indiferent unde s-ar afla oamenii și Iranul trebuie să-și alinieze legislația cu legislația internațională și convențiile pe care le-a semnat și trebuie să ne ocup, asigurăm că uh, subliniem acest lucru în toate relațiile noastre cu Iranul. Mulțumesc. În numele grupului Renew Europe, doamna Porit, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte domnul Radcliffe din circumscripția mea, un uh, cetățean cu dublă cetățenie, a fost uh, aruncat în închisoare pe nedrept peste 1200 de zile. I s-a negat uh, accesul la un proces, e vorba de o doamnă, o situație nedreaptă. În închisoare, Nazarin nu a primit adesea îngrijirile medicale necesare, nu i se mai permit convorbiri telefonice internaționale și își poate vedea fica de 5 ani, Gabriela, doar o dată pe lună. E vorba, practic, de un tratament echivalent cu a fi o static al unui stat. Nazarin a făcut greva foamei în trecut și a amenințat că va repeta acest lucru dacă îi se neagă în continuare drepturile fundamentale. Soțul ei, Richard, a scos în evidență cum, din cauza Brexitului, cazul soției lui nu mai este unul prioritar. În calitate de ministru de externe, Boris Johnson i-a agravat situația. Nu s-a întâlnit cu Richard de când a devenit prim-ministru. În asemenea situații, Uniunea Europeană trebuie să-și facă glasul auzit. Nazarin nu e singură și alți cetățenii cu dublă cetățenie sunt victime ale încălcării drepturilor lor fundamentale, sunt în închisorile din Iran și li se refuză un proces just. Dragi colegi, avem uh, obligația de a ne ridica glasul pentru protecția lor. Vă rog să sprijiniți această urgență. Thank you. Mulțumesc. În numele grupului uh, Verzilor ale are cuvântul domnul Urtasun, două minute. Sí, gracias. Mulțumesc, domnule președinte. Situația femeilor din Iran este din ce în ce mai îngrijorătoare, iar Parlamentul European uh, trebuie să denunțe în continuare unul dintre cele mai recente cazuri. Este moartea tragică a tinerei de 29 de ani, care și-a dat foc, fiindcă risca o pedapsă cu șase luni de închisoare pentru că a vrut să intre pe un stadion de fotbal deghizat în bărbat. asta este, nu este însă unica discriminare. De, din ianuarie anul trecut, 32 de persoane au fost deținute și 10 închise pentru că au protestat împotriva um, volului obligatoriu. Iar um, noi cerem eliberarea tuturor persoanelor uh, din închisoare uh, sau deținute pentru că și-au exercitat drepturile fundamentale. Mai mult, fe femeile din Iran sunt uh, discriminate și la nivel personal în ceea ce privește căsătoria, divorțul, moștenirea, custodia copiilor și sunt marginalizate la nivel economic. Discriminarea din sectorul public și privat trebuie să înceteze. Sperăm că um, Acțiunile noastre de astăzi fac în așa fel încât Uniunea Europeană și statele membre să prioritizeze apărarea de apărătorilor drepturilor omului din Iran. Cu toții ne dorim ca acordul nuclear cu Iranul să funcționeze, să fie viabil și facem multe eforturi în acest sens trebuie să îndepărtăm posibilitatea războiului și să facem să nu, pre, să nu precupețim niciun efort în acest sens, dar Trebuie să meargă mână în mână toate acestea cu apăr- apărarea drepturilor omului în această țară. Nu putem să închidem ochii la drepturile omului pentru a merge mai departe acordul nuclear. nuclear. Aceste lucruri merg mână în mână. Iată de ce trebuie ca feminismul să fie un uh, fir călăuz, călăuzitor în politica noastră externă și mai ales în politica noastră externă cu Iranul. Vă mulțumesc! Mulțumesc! În numele grupul IDE are cuvântul doamna Sardone un minut. Forse nu... Vă mulțumesc, domnule președinte. Poate că nu toată lumea știe că femeile în Iran până în anii 70 erau în tocmai ca noi, se îmbrăcau ca noi și puteau avea acces la învățământ în tocmai ca noi. După care, din 1979, a venit la putere regimul, Republica Islamică și în numele religiei drepturile femeilor au fost uh, încălcate, reduse la nivelul din uh, evul mediu echipele feminine de volei, de basket joacă acum cu uh, Volm. Ați putea spune că e o alegere, însă de fapt volul este o primare femeile nu vor să se ascundă, nu vor să se acopere. Noi suntem de partea acelor activiști care lucrează zi de zi pentru a apăra drepturile lor și atrag atenția asupra ceea ce se întâmplă și încearcă să combată supunerea femeilor din aceste țări. Trebuie să vă spun că de multe ori Europa, din uh, frică, a refuzat să intervină în acele țări islamice care uh, neagă drepturile femeilor. Nu cred că ne mai putem uh, ascunde, nu putem ignora situația, trebuie să apărăm drepturile femeilor, nu putem rămâne în tăcere. Mulțumesc. În numele ECR are cuvântul domnul Pașcikovski. Un minut. Domnule președinte, uh, în calitate de fost uh, ambasador al Poloniei în Iran, trebuie să spun că nu mă bucur că trebuie să discutăm astăzi despre comportamentul greșit al uh, autorităților iraniane. Aș prefera să vorbesc despre contribuția um, culturii iraniene la cultura mondială. Um, am dorit ca Iranul să joace un rol mai constructiv în această regiune. Așteptăm din partea Iranului să respecte drepturile omului, drepturile cetățenilor iranieni și celor care trăiesc sau vin în vizită în această țară. Așteptăm din partea Iranului să pună capăt politicii detențiilor arbitrare și să elibereze uh, imediat și fără condiții uh, toți, uh, toate persoanele cu cetățenie europeană și să respecte um, uh, drepturile tuturor cetățenilor iranieni și, în mod special, drepturile apărătoarelor drepturilor omului. Sperăm că Iranul uh, nu va mai avea politici ofensive în regiune. Dacă Iranul dorește să aibă relații bune cu Uniunea Europeană, trebuie să-și schimbe urgent politica și să respecte uh, standardele um, internaționale și occidentale. Mulțumesc! Mulțumesc din partea grupului GUE NGL. Are cuvântul domnul Wallace un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Deși știm că femeile joacă un rol uh, important în Iran, într-un mod uh, în care ar face de Arabia Saudită să se simtă penibil, știm pe de altă parte că Iranul nu mai poate să continue să trateze femeile cum le tratează și lucrurile trebuie să se schimbe. Nu există scuză, dar dacă ne gândim la toate sancțiunile care sunt impuse împotriva Iranului, asta înseamnă că ignorăm lumea în care trăiesc aceste femei și acești copii. Știm cu toți că aceste sancțiuni economice îi afectează pe cei săraci, este o formă de tortură înceată și uh, acest lucru afectează foarte tare femeile și în același timp eventual se și critică și nu se recunoaște un regim foarte brutal împotriva același regim, acest lucru este foarte grăitor pentru cât de interesat este acest regim de drepturile omului. Practic, Iranul este sub asediu și trebuie să-i ajutăm să iasă din impas. Este și în interesul nostru. moțiunea în forma sa actuală este încă o armă politică împotriva Iranului și dacă nu sunt acceptate amendamentele noastre, să știți că noi vom vota împotriva. sorry, for non-attached. Uitați, avem o reprezentantă din partea neînscrișilor, doamna de Lucy, de un minut. I Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori mai întâi să spun că sunt alături de aceste femei curajoase care protestează pașnic pentru drepturile lor în Iran. Iranul Um, provoacă, iar uh, relațiile Uniunii Europene cu Iranul nu își atinge obiectivele. Um, chiar Statele Unite s-au retrat din acordul uh, cu Iranul, uh, care are um, comportamente de neacceptat față de apărătorii drepturilor omului. Iranul beneficiază de investițiile europene și în același timp finanțează grupuri teroriste în regiune. Uniunea Europeană vorbește despre atrocitățile, încălcările drepturilor omului, dar e nevoie de sancțiuni, nu de cuvinte. Dacă nu, Iranul va face și mai multe. Trebuie să se audă cuvintele celor care, trăiesc, care sunt în închisoare în, în Iran. Sunt persoane adevărate, ca Jolie King și Mark Perkins, Nazarene Sigari Calvers, Anusha Ashori și Amurat Abbas. Trebuie să acționăm acum. Mulțumesc! Thank you. Two minutes. Mulțumesc și acum doamna Estera Sferagut, două minute. Președinte. Domnule președinte, încă o dată Iranul ocupă rolul principal într-o dezbatere care ne aduce la același numitor comun, și anume încălcarea drepturilor omului, jurnaliști, activiști pentru drepturile omului, minorități, persoane cu handicap, femei, activiști, persoane cu dublă cetățenie, toți aceștia suferă de hărțuire, de procese nedrepte, tor- acte de tortură, arestări arbitrare și pur și simplu li se întâmplă acest lucru pentru că își fac treaba și pentru că apără drepturile omului. Nu se poate întâmpla acest lucru dacă nu se întâmplă asta fără amenințări și fără acte de intimidare. Sunt foarte multe situații uh, și s-a vorbit aici despre cazurile de tortură și de oamenii care au avut de suferit și aș vrea să mă concentrez asupra tinere Sahar Cotoiari, această tânără de 29 de ani, al cărei delict a fost acela de a fi femeie pe care o pasionează fotbalul, microbistă și vrea să susțină uh, uh, s-a îmbrăcat în bărbat ca să susțină echipa, să meargă pe stadion și să-și vadă echipa preferată. Însă guvernatorii din, țării sa, din țara sa nu permit femeilor să meargă pe stadioane la meciuri de fotbal. Fotbal este singura țară din lume și astfel în fa- și-a dat foc în fața tribunalului din Teheran când a înțeles că va fi condamnată și unica sa greșeală a fost că era femeie într-o țară în care bărbații hotărăsc cum trăiesc femeile și le lipsesc de drepturile lor um, de drepturile omului elementare. Este sfârșietoare această moarte îngrozitoare, precum la fel de sfârșitor este disprețul îngrozitor al autorităților iraniene în fața drepturilor femeilor și de la începutul Revoluției peste 20 de mii sau de persoane au fost executate. Jurnaliștii fără frontiere această organizație spun că Iranul este um, țara care se află încarcerată cele mai multe femei jurnaliste. Avem nevoie de o reacție care să fie oricum numai tăcută, nu în fața a unui forme, de asemenea, a unei asemenea forme de oprimare și cred că este cazul să lansăm un apel de pace pentru că moartea lui Sahar este un strigă de ajutor. Moartea lui Sahar nu poate să fi fost zadarnică. Femeile din Iran sunt curajoase, sunt numeroase și sunt hotărâte să lupte pentru a-și dobândi drepturile și nu putem să le lăsăm singure pentru că ele sunt cu adevărat, adevărata revoluție islamică, iar Europa trebuie să țină cont de faptul că uh, se laudă că apără pacea și să le fie de uh, partea lor. Doamna Arena, un minut. Discriminările față de femeile iraniene sunt uh, o realitate cotidiană. Femei, uh, mă gândesc în special la Sahar Kabayari, care preferă să își dea foc decât să fie judecate într-o instanță și în felul acesta înțelegem în ce măsură femeile practic sunt lipsite de drepturile lor fundamentale. O societate care nu garantează drepturile pentru jumătate din populația sa nu poate crește, nu se poate dezvolta. Din păcate, Iranul nu este unic în acest sens. Am putea cita aici toate țările care încalcă drepturile femeilor. Lista ar fi lungă și aș avea nevoie de mai mult de un minut. Iranul este însă un partener al Uniunii, Uniune care a susținut și a inițiat acordul pe teme nucleare. Poate trebuie să ne gândim uh, că dacă vorbim despre acord nuclear, nu trebuie să vorbim și despre drepturile femeilor. Însă Uniunea trebuie să folosească toate instrumentele pentru a vorbi despre această nedreptate care este aceea de a încălca drepturile femeii. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Benion, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Situația drepturilor omului în Republica Islamică a Iranului a fost criticată deseori. Libertatea de exprimare este restricționată și nu este un secret că autoritățile iraniene au uh, încercat să reprimeze jurnaliștii și avocații drepturilor omului deținerea, uh, procesele neechitabile sunt predominante în special pentru grupurile minorităților etnice din Iran și aceasta reprezintă o parte importantă a populației curzii, populația baloc și alții. Uh, un cetățean cu dublă cetățenie a fost uh, deținut în Iran uh, în mod incorrect, nu a avut asistență consulară sau juridică și a fost acuzată de spionaj după un proces uh, foarte scurt și, bineînțeles, inechitabil. M-am întâlnit cu domnul Radcliffe recent la o platformă la Geneva și mi s-a părut că este o persoană integră și bună care a condus cu curaj o campanie pentru a își uh, susține uh, soția. În 2018 uh, Statele Unite au retras acordul, susținerea față de acordul nuclear, în timp ce Uniunea Europeană a continuat să susțină acordul. Aceasta a arătat că Uniunea Europeană putea să fie un prieten potențial pentru Iran. Vreau să cer Iranului să elibereze acești deținuți, să-și schimbe atitudinea în ceea ce privește drepturile omului, mai ales libertatea de exprimare. În felul acesta putem pune bazele pentru o normalizare a relațiilor între UE și Iran. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Rivier, un minut. Merci, Mulțumesc, domnule președinte. Da, trebuie să condamnăm, să denunțăm toate aceste țări care încalcă drepturile femeilor. Femeilor. Iranul, bineînțeles, menționat în această rezoluție, dar și Arabia Saudită, Pakistanul, cum putem să uităm uh, uh, persecutările um, Asiei Bibi. Adevărul este că toate țările în care șaria este un text juridic fundamental oprimă femeile. Tocmai în acest scop este folosit acest text pe care trebuie să-l condamnăm. Doamna von der Leyen a ales să numească un comisar pentru uh, protecția modului de viață european. Um, acest lucru se va putea face, în primul rând, uh, denunțând șaria, pentru că nicio comunitate să nu revendice folosirea lui în Europa. Este bine să facem un pas mic dar dacă nu spunem pe nume problemei adevărate, continuăm să facilităm oprimarea femeilor în foarte multe țări. Thank you. One minute, Mrs. Mulțumesc și acum urmează un minut doamna Canco. Your, your mic is not on. Stimate domnule președinte, dragi colegi, îi plăcea fotbal, poate că era și îndrăgostită de cineva, Cine știe, poate că plăcea, un al, plăcea să mănânce ceva sau nu. Numele era Sahar Kundayari, era cunoscută și ca fata albastru, pentru că era, albastru era culoarea echipei sale preferate și pe care o amenința o pedeapsă cu închisoarea pentru că voia să meargă la meci de fotbal, lucru interzis femeilor din țărei. La fel ca o altă tânără din Iran, și știm foarte bine că în urmă cu două săptămâni și-a dat foc în fața tribunalului din Teheran, știind că este amenințată cu închisoare. În Iran, activiștii pentru drepturile omului sau cei care, care vor să se bucure de libertate se, sunt amenințați de uh, hărțuire. Uh, de uh, arestare și nu este o infracțiune să apere drepturile femeilor. Însă, doi cetățeni au fost arestați în Iran și au fost încarcerați pentru că au protestat împotriva purtării hijabului, purtării obligatorii a vălului. Și acesta reprezintă o călcare a drepturilor omului și a demnității femeilor. În ultimii trei ani, 31 de cetățeni um, cu dublă naționalitate au fost arestați, ca de pildă profesorul Jalali, care era în același timp și profesor invitat la Universitatea VUB din Bruxelles. După multe concluzii ale Consiliului și rezoluții, în altul reprezentant pentru afaceri externe a insistat în acesta că dialogul reprezintă singura modalitate, doar că nu este suficient. Nu a fost suficient pentru Kudaiari, uh, care a murit, pentru că îi plăcea fotbalul și avea doar 29 de ani, nici pentru profesorul general care este bolnav și în închisoare și mulți alții sunt amenințați. Aș vrea să îi rog pe colegi să nu-și depășească timpul de intervenție și acum timp de un minut, doamna Rodriguez Palop. Mulțumesc, domnule președinte. Am să vă fac pe toate să suferiți. Iată care au fost cuvintele judecătorului care a condamnat trei femei pentru că protestaseră în mod pașnic împotriva utilizării, obligat- utilizării obligatoare a vălului islamic și asta după ce fusese torturate și lovite. În, din ianuarie 2018 până acum, zeci de femei au fost arestate din această cauză și peste 50 de persoane au fost arestate pentru că luptau pentru drepturile femeii. Hijabul obligatoriu este o discriminare de gen, o discriminare care marchează viața a mii de femei. Însă nu există nicio cultură, identitate națională sau credință care poate fi utilizată pentru a încălca demnitatea și drepturile noastre, pentru a ne îmbrăca sau dezbrăca. Dorim de aceea să cerem autorităților iraniene să anuleze aceste pedepse și să elibereze deținuții, să garanteze accesul la justiție echitabilă și să garanteze dreptul la o liberă exprimare fără a fi discriminate. Noi nu considerăm că femeile care își pun ovalul uh, sunt supuse și celelalte uh, s-au împuternicit. Nu, dar uh, nu trebuie să se pună interdicții în funcție de simbolurile religioase. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Paten un minut în fiecare zi, uh, cetățenii cu dublă naționalitate britanică și iraniană uh, se trezesc în închisoare în Iran. Este o tragedie pentru ei și pentru um, familiile lor. Uh, să purtăm și noi vina pentru asta s-au promis sancțiuni europene împotriva Irla- Iranului acum 14 luni și tot nu s-a întâmplat nimic uh, Iranul este lăsat liber, liber să sancționeze uh, Siria. Desperarea Uniunii Europene uh, în uh, încercările unei țări uh, de a interveni în, uh, în, în afacerile altor țări uh, este la fel de disperat ca și al vedea pe Pinocchio că vrea să devină un băiat adevărat. Uh, cer sancțiuni în relațiile cu Iranul. Am uh, cerut ca delegația pentru relațiile cu Iran să se întrunească rapid în luna iulie. Nu am primit răspuns. Am încercat din nou și n-am primit răspuns uh, de, delegația Parlamentului uh, uh, pentru relațiile cu uh, Iran uh, nu s-a reunit niciodată în acest mandat. De 17 zile cetățenii europeni sunt în Iran și este vina noastră. Thank you. One minute. Mulțumesc. Doamna Jones, un minut domnule președinte și mulțumesc și doamnei comisar thyssen. viețile femeilor sunt amenințate în multe țări știm prea bine acest lucru însă în iran am văzut că tribunalele revoluției din iran au uh, înăsprit și mai mult pedepsele pentru acte cât se poate de modeste și de pașnice făcute de către femei sau de activiste pentru drepturile femeilor. Și pentru ce au fost atât de aspri? Pentru că sunt femei, pentru că nu purtau volul islamic, pentru că vreau să meargă la meci de fotbal sau au încercat să intre pe un stadion, pentru că dădeau flori de ziua internațională a femeilor. Femeile, multe dintre ele cu dublă cetățenie, pentru ca cetățenii Uniunii Europene sunt vizate și țintite consecințe foarte grave. De pildă, femeile jurnalist de la BBC Persia sunt supuse unor defăimări cu natură sexuală. Nu li se permite accesul și nu acces la un reprezentant legal. Sunt arestate la manifestări pașnice de ziua muncii și este o listă cât se poate lungă în această rezoluție de nume, printre care și Năstrin, despre care am vorbit deja, de pedepse extreme și de ani grei, de temnițe, lipsă de asistență medicală și lipsa de de acces la reprezentare juridică. E bine, aceste infracțiuni și încălcarea drepturilor omului sunt cât se poate de grave și trebuie să le denunțăm și să facem ceva împotriva lor. Iranul trebuie să înceteze și trebuie să ne asigurăm că femeilor se respectă drepturile oriunde uh, au loc aceste încălcări ale drepturilor lor. Vă mulțumesc! Thank you. One minute. Mulțumesc. Timp de un minut, domnul Grudler. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Aș vrea să salut aici curajul tuturor apărătorilor pentru drepturile femei în Iran, care au denunțat în mod pașnic reprimarea continuă care este exercitată împotriva lor, pentru că doresc să-și exprime libertatea de exprimare și să, uh, fie, să lupte împotriva vălului obligatoriu. În ianuarie anul trecut, uh, în jur de 100 de femei au fost arestate pentru acest lucru. Se află în continuare în detenție și cel puțin 5 dintre ele au naționalitate dublă, UE-Iran. Acestea sunt considerate dușmani ai țării și nu au acces la justiție. Cerem de aceea justiție iraniene să fie eliberate imediat și necondiționat. Cerem de asemenea statelor membre care sunt prezente la Teheran să facă tot ce pot pentru a avea lista completă a persoanelor cu dublă naționalitate care sunt arestate. UE Iran să le susțină în special prin vizite la închisoare, declarații publice și tot felul de proceduri diplomatice pentru a obține liberarea lor imediată. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Tovalieri, un minut. Domnule președinte, în Iran, discriminările, intimidările și represiunile împotriva femeilor s-au înăsprit de când femeile iraniene au hotărât uh, să comunice în întreaga lume prin internet abuzurile așa numitei poliție uh, morală, arestările și hărțuirile um, uh, cărora le sunt victime în fiecare zi lumea care sprijină principiile libertății și responsabilității nu poate să accepte aceste încălcări ale drepturilor omului practicate de un regim ipocrit și arhaic care folosește islamul pentru a-și impune puterea. Acest fanatism um, difuzează și în orașele europene uh, cultura dominării femeilor cum ar fi un grup de stânga care luptă pentru, uh, pentru portarea vărului islamic în Europa. Uh, trebuie să ne apărăm valorile civile. Acest lucru se impune. Solidaritatea Euro Europei cu femeile iraniene trebuie să se extindă la toate femeile de religie islamică în, din Occident, pentru că libertatea lor înseamnă libertatea și securitatea noastră mâine. Mulțumesc! Mulțumesc. Un minut are domnul Czarnecki. Panie przewodniczący, pani komisarz. Domnule președinte, doamna comisar, poporul iranian are o istorie îndelungată și minunată. Este un popor cu vechime și cu atât mai mult ar trebui să cerem uh, să fie respectate femeile, pentru că este un paradox istoric uh, foarte mare. În urmă cu 40 până la 60 de ani, femeile aveau în Iran mai multe drepturi decât au în acest moment. Practic, țara a regresat foarte tare și acest lucru este foarte trist. Și în momentul în care vorbim despre drepturile femeilor în Iran, Trebuie să avem o deosebită atenție, să acordăm o deosebită atenție femeilor care au trăit în Iran și care acum pot depune mărturii în legătură cu cât de profunde sunt aceste schimbări din ultimii ani. Am participat o dată la o conferință organizată de către astfel de femei și m-a impresionat foarte tare. De asemenea, este o problemă și pentru cei cu dublă cetățenie și trebuie să le protejăm drepturile. Mulțumesc foarte mult, timp de un minut, doamna Regner. Mulțumesc. 70% dintre femeile din Iran se împotrivesc acestor uh, dispoziții obligatorii din, ța, din țara lor. Acest lucru este dintr-un studiu făcut de către Centrul de Cercetare din Iran, pe care chiar el a comandat din ce în ce mai multe femei uh, protestează împotriva purtării obligatorii a vălului și vor să aibă dreptul fiecare femeie în parte să hotărască dacă vor să poarte acest văl și protestează împotriva pedepselor, cu, pedepselor violente și cu întemnițarea. Practic au fost reținute zeci și zeci de femei și au fost tratate ca adevărate infractoare. Protestele pașnice sunt până la urmă un drept al omului și își au locul în orice societate civilizată. Foarte multe femei curaj, curajos, Moktan, Sarba, Keshwavarts, Yasmin Ariani și Munirei Arabshi au protestat pașnic împotriva legii purtării vălui islamic din Iran și au fost uh, condamnate la pedepse scandaloase de 26 de ani în închisoare. Acest lucru este de neacceptat și cerem uh, eliberarea lor necondiționată a acestor femei. Mulțumesc! Mulțumesc. Un minut, Herr talman! Under de senaste månaderna har de iranska myndigheterna tagit ytterligare steg för... Autoritățile iraniene um, au accelerat uh, opresiunea împotriva femeilor. În acest an, uh, activiști mai multe activiste pentru drepturile femeilor uh, au fost arestate pentru că au uh, oferit flori uh, femeilor uh, în metrou uh, fără a purta vărul islamic. Uh, a fost o acțiune total uh, pacifică. Ele au fost uh, um, condamnate la pedepse între 16 și 24 de ani. Noi, europenii, trebuie să denunțăm întotdeauna um, încălcările drepturilor femeilor în mod foarte hotărât. Toate femeile trebuie să aibă dreptul de a dispune de propriul corp și de propria viață. Imers. Un minut are cuvântul domnul Weimers. Mulțumesc. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Imaginați-vă că sora dumneavoastră merge la un protest împotriva unui uh, regim care nu face altceva decât să-i stingă bucuria de viață. Imaginați-vă că fiica dumneavoastră este aruncată în temniță timp de douăzeci de ani pentru că nu vrea să poarte vălul. Cred că ar trebui să acest lucru să uh, emoționeze și să scandalizeze până la urmă întreaga uh, omenire, pentru că în Franța deci, în Suedia și în Franța s-a întâmplat chiar să nu putem să, să ne strângem mâna și să dăm mâna cu anumiți oameni politici și să spus pur și simplu că asta este tradiția și anume că în Iran nu poți să le întinzi mâna femeilor dacă vrei să le saluți. Însă trebuie să avem o abordare cât se poate de hotărâtă, trebuie să sprijinim femeile, trebuie să impunem, să promovăm cât se poate de mult valorile occidentale și trebuie să încetăm să și trebuie să purtăm simbolul ca să ținem femeile care sunt supuse oprimării. Mulțumesc un minut, domnul Köster. Stimate colegi, stimați colegi, femeile din Iran și în toate domeniile și categoriile sociale sunt discriminate masiv și acest lucru are legătură mai ales cu sistemul de drept și cu legea din Iran, și anume cu șaria, care prevede pedepsa cu moarte acest, acest regim clerical, dictatorial, care se întemeiază pe despotism, pe islam, islamism și pe fundamentalism și pe ura împotriva femeilor, pe misoginism, pe violență împotriva uh, pe bază de gen și împotriva minorităților, aceste categorii sunt clar țintite, iar erorile și cazurile făcute, cazurile acestor activiști sunt foarte elocvente în acest sens. Timp de decenii au fost condamnate la zeci de ani de uh, Uh, temnițe și la lovituri de bici, doar pentru faptul că își apără drepturile, este de neacceptat. Câtă vreme acest regim despotic și clerical și care opri, uh, este aratitudine de oprimare împotriva femeilor, nu vom putea vorbi despre o coexistență pașnică în uh, Orientul Mijlociu. One minute, Mr. Mulțumesc, domnul Auștreviciu, timp de un minut. Mr. Chair, colleagues. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, doamnă comisar. Aș începe prin a arăta toată solidaritatea și respectul meu față de toți apărătorii din Iran pentru drepturile omului, în special pentru femeile atât de curajoase care au ales o cale pașnică de a-și proteja drepturile, oferind flori uh, în metrou altor femei. Într-o oarecare măsură, asta mi-aduce aminte de rezistența noastră pașnică față de ocupația sovietică, mai ales de lanțul Baltic doar că noi am fost eliberați, iar aceste femei iraniene au fost uh, pedepsite cu ani de închisoare. Toate aceste uh, reprimări, anihilarea drepturilor jurnaliștilor și activiștilor a ajuns până la frontierele Iranului. A creat instabilitate, amenință societatea, securitatea și economia. De aceea cer Iranului să respecte drepturile fundamentale în conformitate cu standardele internaționale și instrumentele internaționale care au fost ratificate de Iran. Cer de asemenea Consiliului să revizuiască poziția europeană față de Iran, gândindu-se la eventuale alte sancțiuni. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, doamna Vișnevska, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Situația femeilor din Iran este foarte complexă. Aceste femei trebuie să lupte pentru drepturile lor cele mai de bază. Uh, uciderea uh, cu pietre este una uh, permisă de legea islamilă, islamică. Femeile care sunt victimele violului sunt și ele pedepsite prin lege. Femeile nu au dreptul la vot și uh, legea le cere să poarte vălul islamic. Li se încalcă drepturile și aceste femei au nevoie de sprijinul nostru Uh, persoane din Uniunea Europeană care uh, nu sunt vinovate de niciun fel de um, de, de delicte uh, să regăsesc în închisoare doar pentru că au avut contacte cu instituțiile Uniunii Europene ale ONU sau cu ziariști. Iranul își distruge relațiile cu Uniunea Europeană. Iranul trebuie să respecte drepturile omului. Um, nu mai trebuie să urmărească în justiție și să pedepsească de drepturilor femeilor și uh, trebuie să protejăm drepturile cetățenilor europeni. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Cutaiara. Mulțumesc, domnule președinte o femeie este un om și de aceea are niște drepturi fundamentale care nu pot fi denegate, indiferent unde se află ea. Și tocmai pentru că noi credem în statul de drept, toate aceste drepturi fundamentale sunt importante și trebuie protejate peste tot, chiar dacă e vorba de regiuni departe de frontierele noastre. Înțelegem foarte bine că există diferențe culturale și religioase, însă nu putem înțelege că ele pot fi utilizate în contra femeilor. Nu înțelegem cum activiștii și toți cei care susțin o societate liberă se pot afla într-o astfel de situație. Malta, țara mea, a implementat Convenția de la Istanbul, care vorbește tocmai despre violența împotriva femeilor. De aceea sunt cu atât mai convinsă că împreună cu colegii mei trebuie să cerem Iranului să respecte drepturile femeilor și să nu le discrimineze. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Rafaela, pentru un minut. Doamnă comisară, stimați uh, um, eurodeputați, uh, trei activiste ale drepturilor omului au fost pedepsite uh, cu 16 până la 24 de ani închisoare. ceea ce au făcut este că au hotărât ce să poarte. Este, Iranul este un regim al bărbaților care persecută femeile care cer uh, Președintele o întrerupe pe vorbitoare, spune că nu este interpretare în engleză, dar vorbitoarea vorbește engleză, deci nu poate să fie <laughs> interpretare în engleză. Domnule președinte, o iau de la capăt. Stimată doamnă comisar, stimați deputați, uh, trei activiste pentru drepturile omului au dispărut și au fost pedepsite cu închisoare între 16 și 24 de ani. Ce au făcut? Uh, au hotărât ce să poarte regimul iranian este un regim al bărbaților cărora le este frică de femeile care își cer drepturile și cer egalitatea. Acest incident nu este unul izolat. Regimul iranian um, încalcă drepturile omului de mult. Au fost uh, mii de Uh, cazuri uh, în care uh, apărătorii drepturilor omului au fost pedepsiți, unii chiar cu pedepsa cu moartea. Doamnă înalt reprezentant, vă, vă cer să faceți tot ce vă stă în putere pentru a cere eliberarea imediată a acestor persoane. Niciun guvern nu trebuie să aresteze și să pedepsească femeile cu închisoarea pentru ceea ce poartă. Nu bărbații de la putere trebuie să ne spună cum să ne îmbrăcăm. Mulțumesc! We follow with Catch the Eye. Mulțumesc. Trecem la Catch the Eye. Și are cuvântul domnul Lopez Aguilar, un minut. De este debat... Mulțumesc, domnule președinte. Este o dezbatere obișnuită în plenul Parlamentului joi dimineața pe teme de ce țin de drepturile fundamentale. E vorba de priorități și valori ale cetățenilor europeni și de asemenea de capacitatea de influență asupra politicii externe a Comisiei și a UE în general. În general prezentăm rezoluții, iar în cazul acesta, e un caz ciudat, avem unanimitate clară pentru a condamna ceea ce se întâmplă cu discriminarea femeilor și încălcarea drepturilor lor în Iran. S-au prezentat aici uh, cazuri uh, extreme, o femeie care își dă foc uh, în fața stadionului unde asistase la un meci de fotbal pentru că știe că va fi pedepsită și arestată și torturată. Uniunea Europeană a făcut eforturi pentru a menține în picioare acordul uh, nuclear cu Iranul. A utilizat diplomația și a, a încercat să-și impună prioritățile, dar aceasta nu uh, ne lipsește de dreptul de a utiliza autoritatea morală față de Iran pentru a cere să se respecte drepturile femeii. Mulțumesc! Mulțumesc! minut. domnule președinte, și eu sunt alături de femeile care se bat pentru drepturile omului și pentru egalitate în Iran și susțin în totalitate apelul pentru eliberarea femeilor întemnițate pentru activitatea lor politică și protestul pașnic, astfel încât drepturile femeilor în Iran să avanseze și să aibă libertatea de a purta ce doresc ele și condamn cu hotărâre condamnarea la moarte inclusiv a minorilor. Însă vreau să vă spun că mi se pare că moțiunea este una dezechilibrată într-un moment în care este importantă tonalitatea, într-un moment în care Iranul este asediat, uh, este sub asediu din partea multor actori internaționali. Trebuie să venim și să spunem că Iranul încearcă să provoace, ni se spune aici că Iranul încearcă să provoace un război cu Statele Unite, când Statele Unite sunt cei care au încălcat și rupt uh, înțelegerea nucleară. Statele Unite sunt cele care schilodesc economia iraniană și fac foarte mult rău femeilor și copiilor. Deci, din acest punct de vedere, știm foarte bine că Iranul trebuie să se schimbe. Nu numai ei trebuie să se schimbe, dar așa este și salut faptul că în acest moment există un număr egal de femei care sunt funcționari în Parlamentul uh, iranian. Aștept să văd dacă această moțiune va include sau nu și un amendament referitor la sancțiuni. Mulțumesc. Are cuvântul timp de un minut domnul Kelly. Come on, Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu ceea ce au spus uh, antevorbitorii mei. Situația femeilor din Iran este inacceptabilă și mai ales din punctul de vedere al Uniunii Europene. Eu am făcut parte din delegația pentru relațiile cu Iranul în mandatul trecut uh, și am făcut eforturi mari pentru uh, a apăra uh, acordul nuclear, dar uh, trebuie să existe eforturi și din partea Iranului, um, mai ales permițând femeilor um, uh, să se bucure de drepturile lor. Într-adevăr, nu bărbații trebuie să le spună femeilor cum să se îmbrace. De asemenea, sunt de acord în legătură cu obligațiile Statelor Unite în relațiile cu Iranul și acordul uh, nuclear, pentru că Statele Unite s-au retras în ciuda faptului că a existat un acord în timpul um, președintelui, mandatului președintelui Obama. Trebuie să condamnăm și acest lucru. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you. One minute. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Habib, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, complet surprins de dezbaterea din această dimineață, pentru că aliatul cel mai bun pe care l-a avut uh, vreodată Uniunea Europeană este cel uh, al Statelor Unite. Și atunci când Statele Unite a impus pe bună dreptate sancțiuni Iranului, UE a reacționat activ pentru a submina aceste sancțiuni, încercând să le elimine. Bineînțeles, din fericire, acest lucru a eșuat. În iunie, Statele Unite a cerut susținerea și Uniunea Europeană nu i-a acordat-o. Nu veți uita probabil că în iulie o navă britanică a fost uh, luată ostatică de iranieni, lucru care nu s-ar fi întâmplat dacă UE ar fi susținut eforturile americane. Și iată, acum se vorbește aici uh, despre toate aceste chestiuni și acțiunile făcute de UE pentru a susține cel mai mare aliat pe care l-a avut vreodată. Încă un lucru, n-ați pus destui bani la NATO și cu toate acestea puneți bani pentru o nouă forță de apărare europeană. Este de-a dreptul greșit, ar trebui să vă lămuriți care sunt prioritățile dumneavoastră și să susține Statele Unite. Thank you, one minute. Mulțumesc. Doamna Ward, un minut. Uh, thank you very much, President. Mulțumesc, domnule președinte M-am întâlnit cu Richard Radcliffe, uh, soțul lui Nasrid Zakarai Radcliffe, care uh, a condus campania pentru eliberarea ei uh, din închisoare în Iran, care a intrat chiar în greva foamei în Iran în solidaritate cu soția sa. Nazarin este singură într-o țară care nu-i recunoaște dubla cetățenie, o obligă să fie singură și o, um, și um, nu-i respectă drepturile. Condițiile în care trăiește sunt inumane. Nasanin este alături, în închisoare alături de Aras Amiri, care uh, a fost arestat anul trecut uh, în vizită la familie în Iran. Camila uh, Madi, un profesor foarte respectat, care a luptat împotriva uh, mutilării genetice, de asemenea a fost arestat, uh, în, uh, arestat în Iran. Uh, acești oameni uh, nu trebuie să fie uitați, dar nici nu trebuie puși în pericol uh, de declarații făcute de unii, cum ar fi Boris Johnson atunci când era ministru de externe. Merită mai mult de atât. It's my pleasure now. Mulțumesc. Acum dau cuvântul doamnei comisare Tyson. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor parlamentari, angajamentul nostru pentru a susține activiștii pentru drepturile omului, inclusiv cei care susțin drepturile femeii, reprezintă o parte fundamentală a politicii noastre pentru drepturile omului. Din păcate, în multe țări, inclusiv Iranul, femeile se confruntă cu abuzuri și sunt urâte, sunt discriminate pentru că sunt activiste sau pur și simplu pentru că sunt femei. Sunt uh, defăimate de multe ori, uh, sunt uh, urâte, hărțuite, intimidate și de multe ori suportă violență, deseori de natură sexuală sau sunt închise pentru că și-au susținut drepturile fundamentale. De aceea aș vrea să vă spun cât de mult mă întristează soarta lui Sahat Kudahari, care uh, Uh, și-a dat foc uh, chiar luna aceasta după ce a aflat uh, că va fi condamnată la închisoare. Și a murit în închisoare din cauza rănilor pe care și le provocase. Este un caz cumplit care ne arată ce se întâmplă cu drepturile femeii în Iran. Nici o femeie n-ar trebui să se teamă de închisoare doar pentru că a participat la un eveniment sportiv. În fiecare an, pe 8 mai, comunitatea internațională sărbătorește Ziua Internațională a Femeii. Pentru Uniunea Europeană este un moment pentru a aduce omagiu actelor de curaj și de hotărâre pe care le săvârșesc femeile din lumea întreagă. Femei care încearcă să marcheze în istorie un rol pentru comunitățile lor. Declarația comună pe care a făcut-o UE pe 8 mai anul acesta arată că dorim să susținem femeile și fetele din lumea întreagă pentru a avea acces egal uh, și oportunități pentru a-și uh, croi propria soartă. N-ar trebui să încetăm această luptă atât în interiorul cât și în exteriorul UE pentru a ne asigura că progresele uh, pe care le-am făcut uh, nu vor fi lăsate deoparte. Angajamentele noastre față de activiști, inclusiv activiștii pentru drepturile femeii, uh, merg clar și în direcția Iranului. În contextul dialogului politic la nivel înalt cu Iranul, acest uh, proces a avansat uh, în domeniul relațiilor bilaterale, în domenii de interes comun și în acest context Uniunea Europeană a deschis uh, în mod consistent dialogul pe tema drepturilor omului. Noi dorim ca activiștii pentru drepturile omului, inclusiv pentru drepturile femeii, să nu fie supuse hărțuirii sau să fie arestați. Am cerut acest lucru cu tărie și am făcut-o și în uh, cazul um, premiului Saharov, care a fost uh, acordat în 2012 lui Nasrin Sotudeh, care fusese arestată de mai multe ori, tocmai pentru că susținuse drepturile omului. Și o vom face și în continuare, chiar și în foruri internaționale, la nivelul Națiunilor Unite sau Consiliul pentru Drepturile Omului. Drepturile fetelor și ale femeilor sunt și vor rămâne o temă predominantă în cadrul revizuirii universitare cu Iranul care va veni în luna noiembrie. Doamnelor și domnilor, sunt absolut conștientă de faptul că uh, tema pe care s-a centrat această dezbatere include și uh, problema deținuților cu naționalitate dublă din Iran. Și aici aș dori să fiu foarte clară. Această practică de a deține și trimite în închisoare persoane, cum ar fi, de exemplu, Nazarin Zagari Redcliffe cu cetățenie dublă britanică și Iran doar pe, uh, din cauza naționalităților, aceasta încalcă mai multe drepturi politice și civile pe care Iranul le-a ratificat și pe care trebuie să le respecte. Iranul continuă cu această practică a arestării persoanelor cu cetățenie duală și aceasta în contravenție cu uh, convenția care arată că nimeni nu poate fi deținut în mod arbitrar. Uniunea Europeană va cere în continuare să fie eliberate toate persoanele care au naționalitate dublă UE-Iran și de asemenea toți activiștii pentru drepturile omului. Cerem Iranului în același timp să se asigure că nici o persoană nu este deținută în mod arbitrar și că cei care se află în închisoare nu sunt supuși niciunei forme de rău tratament Parlament. Aceștia ar trebui să aibă acces la un avocat pe care să-l aleagă ei și la asistența medicală necesară. Doamnelor și domnilor deputați, pot să vă asigur încă o dată că sunt alături de dumneavoastră și vă mulțumesc pentru această dezbatere. Suntem de-a dreptul încurajați uh, de uh, faptul că membrii Parlamentului acordă o astfel de atenție acestei teme. Vă asigurăm că vom continua să lucrăm cu dumneavoastră pentru a susține activiștii pentru drepturile omului din lumea întreagă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Am primit șase proiecte de rezoluție pentru această dezbatere, care au fost uh, prezentate de următoarele grupuri uh, politice ECR, Verzi, uh, Uh, ECR, Renew, GUE, NGL și PPE. Dezbaterea se încheie aici și votul va avea loc astăzi. Se suspendă ședința până la votul care va începe la orele 12. Haideți să reluăm ședința. Vă rog frumos, te-ți invitați să ocupați locurile noastre în sală. Von der SND -fraktion. Din partea fracțiunii SND, domnul uh, președinte are un anunț referitor la numirea unor dintre delegații. Domnul Iusas Olecas va lua locul domnului Hans Van Mixer în delegația adunare parlamentare Euronest. Acest lucru încheie, iată, anunțurile pe care le-am de făcut, anunțurile pe care le-am făcut, stimate colegi, stimați colegi. Avem o mică întârziere pentru că a durat ceva mai mult conferința președințării. Era vorba despre negocierile în vederea audierilor, care pentru noi cu toții aceste audieri sunt importante, importante și am auzit că, iată, s-a încheiat conferința președinților și, mă rog, distanța nu este foarte mare uh, până la sală, așa încât profit de această ocazie pentru a uh, vă spune tuturor, mai ales uh, colegilor noi, să vă spun că avem această votare într-o zi și repet mai pentru colegii care se grăbesc că colegii după ce au votat, apropo, ce facem cu cartele de vot, unde că veni vorba, unde sunt cartele, vă rog să mergeți cartela de vot. Da, deci m-am așezat liniștit la loc, vă spuneam, deci vă rog să vă spun încă o dată să vă atrag atenție referitor la folosirea cartelor de vot. Deci când scoateți cartela de vot înainte să se încheie votarea, atunci vă rog, înseamnă că vă retrageți uh, votul și deci nu se consemnează în procesul verbal, nu va apărea acest lucru, ceea ce și pentru alte proceduri este un lucru de însemnătate. Deci vă rog frumos, lăsați, chiar dacă trebuie să ieșiți, lăsați-vă uh, cartela în fanta prevăzută până când se încheie votarea, înainte să o retrageți. Vreau să vă spun acest lucru. Iată că verzii, unde sunt verzii? Iată că vin, vin, tot mai vin în sală. Bun, dacă tot încep să intre în sală, cred că putem să trecem la votare. Așadar, vom începe cu situația din Turcia și, în deosebi înlăturarea primarilor aleși. Mai întâi, Vorbim uh, despre rezoluția în ansamblul ei. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respingeri? Ajungem acum, acum la votarea din partea 5 uh, fracțiuni, 5 grupuri. Mai întâi, la numărul 2, s-a deschis votul. Ați votat cu toții? S-a închis votul? S-a respins. Mai departe, s-a deschis votul? La amendamentul 3? Ați votat cu toții? S-a închis votul? S-a respins și acest amendament. Apoi, amendamentul 1 de deci cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? să respingeri? Și acum nu se modifică așadar această rezoluție. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Iată că se adoptă, așadar. Trecem mai departe la votarea referitoare la rezoluția privind Myanmar-Birma, mai ales situația minorității Rohingya. Avem amendamente depuse de șase grupuri și după aceea vă întreb acum cine este pentru, pentru primul amendament, cine este împotrivă. Abțineri? Se respinge. Acum, rezoluția în ansamblu aici este pentru, împotrivă, abțineri. Cred că este adoptată, însă am văzut că sunt multe abțineri. Haideți să uh, verificăm. Deschid votul. Ați votat cu toții această rezoluție? Am închis votul. S-a închis votul? Da, se adoptă. Aba da, uite că sunt abțineri. Trecem mai departe la celelalte rezoluție referitoare la Iran și îndeoseb situația activiștilor pentru femeilor și a cetățenilor comunitari care sunt um, întemnițați. Uh, Avem aici depuneri de amendamente din partea a 5 grupuri. Mai întâi amendamentul cu numărul 2. S-a deschis votul. Ați votat cu toții amendamentul 2? S-a închis votul. Se respinge acest amendament. Mai departe, s-a deschis votul. Ați votat cu toții? S-a închis votul? Se respinge amendamentul 3. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Mai departe, rezoluția în totalitate. S-a deschis votul. Ați votat cu toții. Și iată s-a închis votul. Se adoptă. Trecem mai departe la o rezoluție referitor la brevetabilitatea plantelor și a procedurilor esențialmente biologice. Avem aici amendamente de partea a șase grupuri în totalitate pentru rezoluția în ansamblu este pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă mai departe. Trecem la rezoluție referitor la importanța uh, memoriei Europei pentru viitorul Europei. Avem aici amendamente de partea a 5 grupuri, un amendament comun, aliniatul 3 S-a deschis votul pentru textul inițial. Ați votat cu toții la paragraful 4. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 4, aici avem un amendament oral din partea domnului Fest. Vă rog să-l prezentați, vă rog. Aveți cuvântul. Da. Deci, doamnelor și domnilor, dacă vorbim despre Ziua Memoriei, o rezoluție care denunță toate infracțiunile împotriva omenirii și denunță forme de totalism, care nu vorbește însă niciodată de evrei și nu vorbește nici despre minorități sexuale, despre romi, Stimate coleg președinte European, nu vă supărați, vă rog frumos, ar fi foarte logic dacă ați prezenta și ar formula, așa cum ați spus, un amendament oral, pentru că nu este uh, locul să faceți ceva dumneavoastră aici, fără microfon acum. Continuă fără microfon. Bun, deci nu, e, nu vă supărați, v-am uh, întrerupt microfon, vă rog să dați drumul microfonului. Da. Deci propun următorul amendament uh, pentru numărul 4 și anume uh, avem apel nominal. Parlamentul European își exprimă un respect profund și acum în amendamentul pentru milioanele de victime evrei ale Holocaustului care au dus la crearea statului Israel și pentru toate celelalte victime ale regimelor totalitare și așa mai departe, așa cum prevede textul inițial și acum o rugăminte tuturor antisemiților din sală și îndeosebi versilor și social-democraților. Vă rog frumos să luați cuvântul, contraziceți-mă, împotriviți-mă amendamentului meu. Stimate coleg, bun. V-am întrerupt de la bun început când ați luat cuvântul. Ce ați spus la sfârșit a fost complet inutil, deci vă rog frumos, dacă mai faceți așa ceva, să știți că va trebui să impun regulamentul de funcționare și să fac un apel la ordine. <clears throat> Bun, la șapte. Acum continuă președintele, domnul Melchior, 732 sau doamna? Da, mulțumesc. Vă rog, Vă rog frumos, vă referiți la codul de procedură. Da, este o chestiune procedurală. Interpreții nu au timp să interpreteze vorbitorul înainte să se încheie votul. Deci, um, trebuie să avem și noi posibilitatea să înțelegem ce votăm. Cei care înțeleg germana știu ce votează. Dacă nu, noi ceilalți însă nu putem vota dacă nu uh, anunțați voturile puțin mai rar. Deci, stimat colegă, haideți să facem lucrurile unul după altul în ordine. Deci mai întâi amendamentul, amendamentul oral de la domnul Fest, care are legătură cu acest amendament nominal. Vă rog frumos, se pune mai departe întrebarea dacă există intervenții împotriva acestui amendament oral, dacă nu, nu dorește nimeni să contrazică acest amendament oral, atunci atunci vom supune la vot acest amendament oral. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, deci, suntem totuși un parlament destul de tânăr, de dată recentă, avem încă posibilitatea să depunem amendamente orale. deci se prevede această posibilitate a amendamentelor orale deci nu există lor la cuvânt, ci pur și simplu este o întrebare pe care o adresează președintele dacă dorește cineva să intervină împotriva acestui amendament oral și apoi 40 de colegi văd că se ridică. Deci puteți foarte bine, nu, nu se poate vota dacă 40 de colegi nu se ridică, nu se poate vota. Dacă nu se votează, stimate coleg, stimate coleg Herbs, vă rog frumos, stimate Colegul dumneavoastră, vorbesc, domnule, domnule Fest, nu Herb, se corectează președintele. Domnule Fest, cu dumneavoastră vorbesc, trebuie să se ridice 40 de persoane. Stimate domnule Fest, vă rog frumos, domnule Fest, vedeți, domnule Fest, iată că s-au ridicat aproape toți, stimate coleg. Stimate coleg, vă rog frumos, sunteți de acord cu mine că am întrebat de două ori chiar dacă dorește cineva să intervine, chiar dacă colegii, cel puțin procedural, au avut rețineri. Bun, domnul coleg, stimate coleg Fes, din ce înțeleg, uh, dumnealui consideră că nu este o practică echitabilă, mă rog, să întreb de două ori, motiv pentru care supunem la vot acest amendament. Deci amendamentul acesta, apel nominal, deci apelul nominal, repet, v-am spus, am avut un amendament oral din partea colegului nostru și s-a vorbit despre amendul nominal. Ok, sunt de acord. Deci, vorbim despre acest amendament. Domnul Covace vrea să intervină pe procedură. Uh, sunt puțin mirat, pentru că, în principiu, un vot cu apel nominal trebuie cerut Uh, cu ceva timp înainte, câteva zile înainte. De ce hotărâți uh, că va avea vot cu apel nominal acum la amendament oral? De ce acceptați asta? Mulțumesc! Uh, domnule Kovacev, da, mă ocup de, trei ani, de niște ani de zile de acest regulament și trebuie să recunosc că uh, nu-l cunosc cu 100% pe din afară, dar așa este, este în firea lucrurilor și anume cu patru zile înainte de un astfel de vot cu apel nominal, nu pot să văd dacă o să fie, n-am cum să anticipez că va fi sau un amendament uh, um, oral la acest text, motiv pentru care în acest moment am luat o hotărâre spontană, corectă din punctul meu de vedere, să spun dacă nu există intervenții împotriva acestui amend, uh, amendament, consider că putem proceda astfel. Eu am hotărât să procedez așa și așa vom proceda. Motiv pentru care acum deschid votarea cu apel, votul cu apel nominal. Haben alle abgestimmt? Ați votat cu toții? S-a închis votul. S-a respins acest amendament. Gibt es noch... Mai sunt alte cereri la cuvânt care eventual nu s-au soluționat prin lor la cuvânt care au existat. Bun, atunci ajungem la alineatul 6, textul inițial, votăm cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a deschis votul, îi uh, avertizez pe tehnicieni că s-a deschis votarea, ați votat cu toții. Ea s-a închis votarea în acest moment? Se adoptă. Mai departe, textul inițial de la alineatul 12, pe două părți, cine, partea întâi cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, se adoptă partea a doua, vot cu apel nominal s-a deschis votul. Ați, au votat cu toții? S-a închis votul. Se adoptă. Ajungem la alineatul 20, amendamentul 1. Aici avem și aici un amendament oral din partea But, domnului Butikofer, colegul nostru. Dankeschön. Mulțumesc, domnule președinte. La amendamentul din partea grupului socialiștilor SND doresc să depun un amendament oral și dați-mi voie să-i dau citire în varianta în limba engleză și anume amendamentul fracțiunii SND să se adauge următoarea formulare și citesc și să interzică în mod eficient grupurile neofasciste și neonaziste și orice fel de alte fundații sau orice fel de asociații care ridică în slăb sau care slăvesc nazismul și fascismul și acolo aș propune amendamentul oral să se adauge sau orice altă formă de totalitarism. Vă mulțumesc! Bun, dorește cineva să intervină împotriva acestui amendament oral? Dorește cineva? Nu? Atunci... Ich sehe bisher 24 24 am numărat eu de aici, 24 de colegi, nu știu dacă i-am numărat bine, mă tem că nu este cifra necesară, deci nu putem, deci nu putem vota despre varianta modificată la textul inițial. Deci, supun acum la votul cu apel nominal, varianta modificată, s-a deschis votul. Am Au votat cu toții, s-a închis votul. Se adoptă. Mai departe, ajungem la rezoluția în ansamblul ei. Cu modificările făcute, s-a deschis votul. Ați votat cu toții? S-a închis votul. Se adoptă. Doamnelor și domnilor, și ajungem la sfârșit la starea de punere în practică a politicilor de, spălare, de combatere a spălării banilor. Și avem aici mai multe probleme de amendamente din partea 4. Grupul mai întâi, amendamentul 1, s-a deschis votul. Vot cu apel nominal. Au votat cu toții. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 2, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Au votat cu toții, s-a închis votul. Se respinge amendamentul cu 3. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Au votat cu toții. S-a închis votul. Se respinge acest amendament. Amendamentul 4, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Au votat cu toții. S-a închis votul. Se respinge acest amendament. Dragi colegi, înainte de a trece la votarea rezoluției în ansamblu, aș vrea să vă atrag atenția asupra intervenției colegei noastre, doamna Melchior, deci ne străduim aici să fim cât mai eficienți în ceea ce facem și să rezolvăm lucrurile cât mai repede cu putință și uh, la începutul mandatului remarcăm întotdeauna că se supără foarte tare colegii că merge treaba prea repede, iar la sfârșitul mandatului se supără colegii pentru că merge prea încet treaba. Stați liniștiți, pot să vă spun că am același, mi-am chiar nu vorbesc atât de repede pe cât pot eu să vorbesc în mod normal, și să merg de repede și sunt absolut convins că cu toți ceilalți vicepreședinți și chiar și cu mine până la urmă tot o să ne descurcăm noi între noi, o să ne înțelegem, o să ne înțelegem între noi. Așadar, acum s-a deschis votul pentru rezoluția în ansamblul ei. Au votat cu toții? S-a închis votul. Se adoptă. Bun, vă doresc atunci tuturor poftă bună, cei care plecați vă doresc drum bun spre casă și ca întotdeauna doresc că îi rog foarte călduros pe colegi să iasă cât mai repede din sală, astfel încât acei colegi, acele colegi care doresc să dea explicații de vot să poată fac acest, să facă acest lucru, iar colegii care, pe care interesează să urmărească acest lucru să poată să asculte liniștiți aceste intervenții. der deutschen Präsidentschaft vielleicht. Ja, ja. So, meine Damen. Așadar, stimați colegi, doamnelor și domnilor, doresc acum să o să-i numesc pe anumiți colegi, domnul Caspari, de pildă, îi le spun pe nume, mai avem pe domnul Sayer, care sunt trecuți în procesul verbal, Domnul Hanen, de asemenea, văd că și dumnealui mai ține trei colegi care ar vrea să plece, dar îi ține pe loc. Doamna Infeld. Doamna Oken. Văd că domnul Beautycofer îl văd și pe dumnealui. Herr Kollege Galer, genau. Și domnul Galer. Herr Kollege Liese, Herr Kollege Domnul Lise, domnul Linz. Kollege Kovac. Domnul Kovacev. So. Deci, vă spuneam, avem 20 de explicații de vot și vom începe cu Prevetabilitatea plantelor și a procedurilor um, care sunt esențialmente biologice. Iertați-mă, doamna Șoidrova, stați un pic. Stați, aștept, așteptați un pic, vă rog. Uh. Vă rog, cei din dreapta, vă rog frumos, dacă puteți să deci, da, Vážení kolegové, jsem ráda, že Evropský Stimați colegi, mă bucur că Parlamentul European s-a exprimat împotriva brevetabilității plantelor și um, a procedurilor biologice. Cred că am transmis un mesaj clar Consiliului și Comisiei pentru a evita orice complicație juridică. Trebuie să existe certitudine juridică în legătură cu nebrevetabilitatea uh, procedurilor biologice în interesul tuturor cetățenilor. Nu trebuie să se poată breveta produsele um, din plante, pe bază de plante, de mulțirea plantelor și um, fac apel să se pună capăt incertitudinii juridice actuale. Domnul Ședra, mulțumesc. Ai ruga pe cei de la ECR, vă rog frumos, cât mai repede să părăsiți sala. Cât se poate de repede. Vă rog frumos, stimați colegi. Nu, vă rog, stimați colegi. Very polite if you would leave. Ar fi frumos din partea dumneavoastră dacă ați ieșit de îndată din sală, dacă nu doriți să rămâneți ascultați. pane președinte Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să explic motivul pentru care am susținut această rezoluție. Cred că acordarea de brevete pentru produse care sunt obținute prin procedee în bună parte biologice arată că această brevetabilitate nu poate fi eliminată. E vorba aici de a asigura protecția drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acest lucru este extrem de important pentru noi. Mă gândesc în special la interesele generale în ceea ce privește accesul la materialul vegetal. Și tocmai de aceea acest proiect de rezoluție l-am susținut și ar trebui să întărim și uh, certitudinea juridică. Mulțumesc. Uh, colegul Ricci. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Brevetabilitatea organismelor vii a fost un, un șoc pentru mine, din naivitate poate. Nu vine să cred că semințele care sunt cunoștințe din domeniul public pot să fie proprietatea unor firme mari. Este vital ca acestea să fie disponibile uh, fermierilor uh, mici și pepinieriștilor mici. și um, fapt, dincolo de faptul că firmele încearcă să-și însurcească aceste cunoștințe, uh, sunt puse în pericol și cunoștințelor popoarelor indigene, durabilitatea anumitor ecosisteme uh, și uh, posibilitatea fermierilor mici de a asigura siguranța alimentară. Firmele mari fură cunoștințe în legătură cu plante folosite de secole de populația locală fără uh, consimțământul lor, fermierii se regăsesc în situația de a le obține doar cumpărându-le. Are cuvântul acum domnul Olecas. Mulțumesc, domnule președinte. Diversitatea plantelor reprezintă o sursă excelentă pentru dezvoltarea de noi soiuri de plante, dar uh, această diversitate, dincolo de orice altceva, nu este suficientă pentru a dezvolta alte soiuri și pentru a ocroti diversitatea. Avem nevoie de noi realizări, avem nevoie de inovă, inovare în acest domeniu și este foarte important acest lucru pentru a produce alimente. Însă știm că și brevetele sunt importante, iar titularii brevetelor uh, nu sunt întotdeauna dispuși să-și cedez uh, dreptul de folosire a uh, semințelor și trebuie să asigurăm nivel de certitudine juridică, mai ales în acele situații în care semințele pot fi folosite pentru alte proceduri. Uh, cei care se ocupă de, de plant din acest domeniu, horticultorii și nu numai, nu pot să depindă de deținătorii de brevete și personal cred că n-ar trebui să emitem brevete pentru materiale modificate genetic. Mulțumesc! Mulțumesc, domnului Olecas. Urmează domnul Hannan. Mulțumesc, domnule președinte. Progresele făcute în ceea ce privește cultivarea plantelor și tehnologiile în acest domeniu sunt un element esențial al acestei generații. Vom deveni din ce în ce mai buni pentru ca randamentul să crească pe o suprafață din ce în ce mai mică. Iar rezultatul este nu doar că vom putea hrăni lumea într-un mod care era de neimaginat în trecut, dar mai mult decât atât, uh, prezicerile care s-au făcut uh, în anii 70 și 80 despre înfometarea masivă uh, vor fi infirmate și aceasta va permite o uh, revigorare a procesului de împădurire și a teritoriului necesar pentru speciile care erau uh, în pericol de dispariție. Uniunea Europeană trebuie să fie lider în ceea ce privește aceste tehnologii, însă ca deseori sunt uh, interese ascunse și politica care ne fac să nu profităm pe deplin de aceste progrese genetice. Sper ca Regatul Unit să facă acest lucru și sper ca și vecinii să se țină după noi. Mulțumesc! Mulțumesc, pardon, mulțumesc foarte mult! Urmai mai departe, celelalte uh, explicații de vot se referă la procedurile biologice. Am ajuns acum la explicația de vot referitor la uh, rezoluția cu privire la memoria Europei tre- pentru trecutul Europei, pentru un bun viitor al Europei și începem explicațiile de vot cu doamna Bilde. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Această uh, rezoluție uh, părtinitoare nu face onoare memoriei uh, uh celor care doresc ca totalitarismul să fie doar o amintire. Um, ce e mai oportun decât de la uh, între diferitele alegeri uh, sunt respinse din ce în ce mai mult drepturile popoarelor. Europenii își datorează eliberarea nu funcționarilor de la Bruxelles, ci uh, americanilor și Rusiei eterne, așa cum spunea generalul de Gaulle. Să nu uităm că s-au sacrificat 20 de milioane de ruși pentru că Europa să continue să, uh, să avanseze. Ne întrebăm în legătură cu natura acestei uniuni a cărei derive autoritare devine din ce în ce mai evidentă. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Bilde, urmează domnul Giambatski. Э, Mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru rezoluție pentru că eu cred în memoria istorică. Dacă ne gândim la alte regimuri uh, nedemocratice uh, și de reprimarea bolșevică, știm ce s-a întâmplat cu cisma bolșevică care ne-a subjucat timp de 50 de ani și încercarea de a diviza uh, poporul bulgar pentru a crea o naționalitate macedoniană pe teritoriul nostru. Această ideologie cred că ar trebui să fie interzisă și secera și ciocanul ca simboluri ale unor regimuri nedemocratice ar trebui și ele interzise. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Giambaschi, și acum domnul Olecas. domnule președinte. Am votat și eu pentru această rezoluție. Eu sunt printre puținii care s-au născut în timpul deportării. Noi uh, reprezentăm totuși popoarele europene și avem datoria de a asigura mai bun viitor pentru cetățenii noștri. Nu e nicio noutate, acum 80 de ani aceleași speranțe erau nutrite și de către bunicii noștri, dar cei doi tirani uh, au subminat acest lucru, semnând acest protocol secret, înțelegere secretă care a dus la izbucnirea celui de-al doilea război mondial, deportări masive Holocaust, Bunicii și părinții mei, împreună cu zeci de mii de alte lituanieni, au fost deportați în Siberia, în uh, trenuri pentru animale, iar eu m-am născut în Siberia la 10 ani uh, de la război. Uh, ne luptam pentru libertatea noastră și Putem vedea și aici în sală că există oameni aici care habar nu au despre ce s-a întâmplat dincolo de cortina de fier. Deci dacă vrem să fim drepți în fața copiilor și nepoților noștri, dacă vrem să creăm o Europa mai echitabilă, trebuie să preîntâmpinăm să se mai întâmple, să împiedicăm să mai întâmple ceva pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ole, ca spune domnul președinte. Urmează acum la cuvânt doamna Fox. I voted against. Am votat împotriva acestei rezoluții nu pentru că nu-mi pasă de memoria istorică, dar îmi pasă prea mult de um, uh, fapte din istorie pentru a le permite să devină uh, încercări revizioniste pentru a avansa agenda europeană. Este vorba de dispreț față de istoria europeană, uh, care este transformată în istoria Uniunii Europene se transformă lupta împotriva fascismului și uh, ororile Holocaustului și ați uitat ervei, evrei în această rezoluție pentru a face propagandă în legătură cu expansionismul Uniunii Europene. Uh, istoria europeană nu este istoria Uniunii Europene. Uh, istoria Europei uh, este uh, artă, este um, democrație, sunt valori pe care acest Parlament le uită. Eu nu le uit, de aceea am votat împotriva acestei moțiuni care este doar propagandă politică. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Fox. Urmează domnul Palmer. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Sunt bucuros că unele clauze importante ale acestei rezoluții au fost adoptate și aceasta pentru a asigura viitorul generației tinere pentru a înțelege și a ști ce s-a întâmplat în momentele cele mai întunecate ale Europei. Și această rezoluție aduce omagiu uh, uh muzeului uh, pentru Holocaust în East Midlands și tuturor celor care au o activitate în acest domeniu pentru a asigura că studenții, elevii înțeleg ce s-a întâmplat și că rolul lor este important pentru a lupta împotriva urii și a prejudecăților de astăzi. De asemenea, aduc omagiu celor care au supraviețuit Holocaustului pentru a ne asigura că tinerii și toți cetățenii de astăzi să, să înțeleagă ce s-a întâmplat în trecut, să ne ajute pe toți atunci când spunem nu, niciodată să nu se mai repete, să înțelegem că chiar asta vrem. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Palmer. Și acum, domnul Vințe. Elnök úr, képviselőtársak, Európának emlékeznie kell, hogy a 20. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să ne aducem aminte de trecut pentru ca atrocitățile din secolul 20 uh, să nu se repete. Nici comunismul, nici fascismul. Țările din centrul Europei uh, au avut de-a face cu fascismul și cu 50 de ani de comunism. Generația mea a fost doar parțial afectată de dictatura uh, comunistă din România, dar uh, părinții și bunicii mei au fost uh, afectați. Le s-au luat, uh, s-au luat proprietățile bisericilor, uh, biserici istorice uh, și aceste proprietăți nu le-au fost restituite chiar dacă legea cere această restituire să aibă loc. Aducem aminte autorităților că trebuie să pună în aplicare legea. În Europa Centrală mentalitatea este cu 50 de ani în urmă. Să nu uităm că fondurile de coeziune uh, sunt de folosit tocmai în acest scop trebuie să spunem generațiilor următoare că niciodată nu trebuie să se mai întâmple atrocitățile din trecut. Are cuvântul acum domnul Huc. Mulțumesc, domnule președinte. Am susținut cu plăcere această rezoluție pentru a comemora victimele totalitarismului. Pentru mulți dintre noi este o istorie personală. Bunicul soției mele a fost un supraviețuitor de la Auschwitz și să știți că îmi dă fiori când mă gândesc că lucrurile ar fi putut să fie cu totul altfel și că soția și fiica mea nici n-ar exista Bunicii mei erau uh, uh soldați, au muncit la calea ferată uh, și erau cei care asigurau circulația trenurilor în timp ce cădeau bombe din cer. Noi, europenii, rămânem uniți în, de istoria noastră, de memoria noastră și ne-am hotărât să creăm un viitor mai bun. Am votat pentru această rezoluție, deși aveam o rezervă și anume că această rezoluție vorbește numai despre faptele brutale convise de către europenii împotriva altor europeni în Europa, iar povara istoriei noastre este că europenii au mai comis atrocități și prin altă parte și există europeni în ziua de astăzi ai căror strămoși vin din Asia, Africa, din America și trebuie să spunem foarte clar că toate atrocitățile trebuie să fie condamnate și că strămoșii noștri sunt cu toții importanți și Europa face parte din această uh, planetă. Mulțumesc, domnule Huc. Urmează domnul Terț, nu este în sală, drept pentru care dăm cuvântul domnului Hanan. domnule vicepreședinte. În urmă cu 80 de ani, jumătate de milion de arme, uh, avioane și tot felul de uh, tancuri au intrat în Polonia. Se spunea atunci că veneau pentru a-i ajuta pe frații lor împotriva naziștilor, însă intențiile lor au fost cunoscute imediat după aceea. Sovieticii și naziștii au participat la o paradă comună și, practic, sovieticii i-au invitat pe jurnaliștii uh, germani să se alăture lor la Moscova după victoria lor împotriva capitalismului. Această amnezie selectivă pe care o are o parte din uh, stânga modernă în legătură cu uh, nazismul este uh, tipică nebunilor pe care le au oamenii. Vorbim despre ce s-a întâmplat acolo, că doar grație lui Stalin s-a înlăturat nazismul și, de fapt, uităm faptul că aproape între conflictul au fost unii de partea celorlalți. Mulțumesc și acum doamna Zdanoca. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat împotriva acestei rezoluții, chiar dacă aș fi sprijin, sprijin unele alineate. Sunt împotriva întregii abordări care pune nazismul și regi, regimurile comuniste la egalitate Ideologia nazistă uh, este uh, dracul împielețat. Sunt împotriva uh, modului în care a fost instrumentalizată istoria celui de-al doilea război mondial. S-au uitat tratatele bilaterale dinainte de 23 august 39. Familia mea s-a a fost sacrificată, um, a suferit din cauza deportărilor, dar, repet, dracul este unul singur și este ideologia nazistă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Zdanoka. Urmează doamna Ward. Uh, thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de membru la Comisia de Cultură și Educație în ultimii cinci ani și vicepreședinte la aceeași comisie acum, am încercat întotdeauna să aduc aminte despre istoria noastră dificilă, fie prin Erasmus Plus, prin uh, uh, Solidaritatea Europeană sau proiecte uh, de genul Creative Europe. Mă aflu aici parțial și pentru că uh, verișoara mamei mele se află într-un mormânt în nordul Franței pentru că luptase împotriva fascismului și a fost omorâtă la 17 ani. Uniunea Europeană este în primul rând un proiect de pace care s-a născut din faptul că Europa nu își poate permite un alt război mondial pentru că costurile materiale și umane au fost imense. Uh, Deplasările masive, distrugerea Europei s-au transformat în pace și prosperitate printr-un proiect comun de cooperare între țările europene. Acest moment uh, crucial în istoria europeană trebuie să fie povestit și înțeles în toate statele membre. De aceea încurajez acest proiect și încurajez toleranța, înțelegerea reciprocă, dialogul intercultural și reciproc. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Ward! Mulțumesc foarte mult! Am încheiat explicația de vot pentru rezoluția referitoare la memoria Europei și ajungem acum la explicațiile de vot pentru starea de aplicare a legislației pentru combaterea spălării Doamna Șoidrova este prima care are cuvânt. Doamnelor și doamnelor, am sprijinit această propunere de, de rezoluție în legătură cu punerea în aplicare a legislației uh, uh, privind lupta împotriva spălării de bani este un subiect extrem de important. Am avut scandalul Panama Papers și știm cât de importantă este lupta împotriva spălării de bani. Zece state europene încă nu au pus în aplicare directiva pentru lupta împotriva spălării de bani. Eu mă bucur uh, că țara mea, Republica Cehă, nu face parte dintre aceste țări. Este important să insistăm ca legislația să fie pusă în aplicare uh, de toate statele membre și um, sistemele bancare să poată să uh, strângă toate datele. Din păcate ne aflăm în, uh, ne confruntăm cu faptul că spălarea de bani nu cunoaște frontiere. De aceea este esențial să ne coordonăm la nivel european și mondial. Merci beaucoup, euh, Monsieur le Président. Doamna Obri, mulțumesc, domnule președinte. Această rezoluție este importantă pentru că 10% din PIB-ul european este implicat în uh, tranzacții ciudate. Cei care fraudează fiscul și organizațiile teroriste depind de aceste acțiuni. De aceea lupta împotriva spălării de bani trebuie să fie dusă cu tărie. Nu putem permite ca băncile să fie implicate așa cum s-a întâmplat cu Danske Bank, în Estonia cu 200 de milioane, miliarde de euro care uh, au fost uh, utilizați fraudulent. Am uh, auzit despre aceste cazuri și nu se aplică nicio sancțiune. Rezoluția pe care am semnat-o și eu marchează, sper, o etapă importantă pentru a întări lupta împotriva spălării de bani la nivel european. Va trebui, bineînțeles, să mergem mai departe și să acționăm în mod eficace, fără să stabilim o listă exhaustivă a paradisurilor fiscale, pentru că multe din cele cunoscute se află chiar în interiorul UE. Dacă nu rezolvăm această problemă, orice politică a noastră va fi sortită eșecului. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Opri. Acum are cuvântul domnul Morel, dar nu este în sală și atunci nu mergem nici colegul Polciac. Înseamnă că am ajuns la ultima explicație de vot care aparține domnului Giambatski. Cu microfon, vă rog. Stimați colegi, m-am abținut la acest vot. Bineînțeles că uh, sprijin operațiunile de luptă împotriva spălării de bani, dar unele dintre elemente uh, sunt, de fapt, de competența statelor membre. Vorbim despre o agenție care ar lupta împotriva acestei probleme sau alteia, dar uh, se spune că aceste proceduri administrative, crearea unei agenții e soluția. Nu e așa Trebuie să se respecte legislația pentru a atinge obiective politice. În acest caz, problema sunt Polonia și Ungaria. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnului Jambatski. Bun, în ceea ce privește explicația de vot cu privire la punerea aplicare a legislației pentru combaterea spălării s-a încheiat și cu asta am ajuns la sfârșitul ordinii de zi și vă doresc poftă bună, să vă tihnească și reluăm la ora 3 ședință. Pani predsedajúci. So, good afternoon, uh, colleagues. Bună ziua, dragi colegi. Se reia ședința. Procesul verbal de la plenara de ieri și textele adoptate sunt la dispoziția dumneavoastră dacă aveți comentarii de făcut, dacă nu, le considerăm adoptate. Am și o comunicare de făcut. Grupul S și D a notificat președintele în legătură cu deciziile de numire pentru delegații. Marian Vint o va înlocui pe Ceaba Molnar la delegația pentru relațiile cu țările din sud-estul Asiei și asocierea cu aceste țări. Ceaba Molnar înlocuiește pe Marian Vint la delegația pentru relațiile cu peninsula coreeană. Toate aceste decizii vor intra în vigoare chiar în ziua anunțului. Următorul punct pe ordinea de zi este declarația Comisiei amenințări la adresa statului, statutului pompierilor voluntari în Uniunea Europeană. Să dau cuvântul, în primul rând, doamnei comisar, doamna Tyson, vă rog. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamna președintă, doamnelor și domnilor. Titlul acestei declarații reflectă foarte bine îngrijorarea care există în sânul acestei comunități, în special în Franța, în legătură cu impactul unei sentințe date de CEJ anul trecut în cauza Matsac asupra uh, pompierilor voluntari. Înțeleg foarte bine aceste îngrijorări și sper să pot lămuri câteva chestiuni. chestiuni. Bineînțeles, Comisia nu poate spune nimic în legătură cu sentința curții, însă asigurăm îndeaproape situația acestor servicii de urgență, inclusiv a pompierilor voluntari. Pompierii sunt un element esențial pentru mecanismul de protecție civilă și urgență în Europa. În Uniunea Europeană, serviciile pompierilor sunt alcătuite dintr-un amestec de profesioniști și voluntari. Serviciile acestea sunt alcătuite în mod diferit în funcție de statele membre. 80% de exemplu din pompierii francezi sunt voluntari. Cifrele sunt și mai mari în țări precum Germania și Austria, însă în alte țări, precum în Grecia sau Bulgaria, forțele pompierilor sunt aproape 100% profesioniste. Prin urmare, sentința din cauza Matsac nu obligă niciun fel statele membre să aibă o anumită alcătuire sau un mix pentru acest serviciu de pompieri, voluntar sau nu. Nu obligă niciun caz statele membre să renunțe la serviciile pompierilor voluntari și pot trata uh, pompierii în același fel pe cei profesioniști și cei voluntari. În sentință se vorbea și despre timpul de odihnă și posibilitatea de a avea timp de odihnă pentru cei care sunt în stand-by și care sunt obligați să locuiască și să fie aproape de uh, centrele de pompieri și, în al doilea rând, să răspundă la apelul primit uh, din partea uh, Uh, centralei în 8 minute. Curta arăta în cauza Mațac că acest timp de stand-by trebuie să fie calculat ca și timp de lucru și nu timp liber. O bună parte din dezbaterea lansată pe această temă s-a uh, făcut în jurul noțiunii sau a conceptului de timp de lucru. Însă, în această privință, sentința nu venea cu nicio noutate. Jurisprudența arată că în legislația europeană, atunci când uh, totul se interpretează în funcție de circumstanțe, cel care face o activitate autentică sau care este subordonată unei alte persoane care este remunerată, este considerată ca lucrător din punctul de vedere al legislației europene. Curtea a arătat în cauza Mațac că în aceste condiții această situație se aplica. În concluzie, legislația europeană a făcut imposibil, se spune în Franța, serviciul de pompieri voluntari. Concluzie care mi se pare greșită. Am să o spun foarte clar, nu există o soluție unică pentru statutul pompierilor voluntari în funcție de directiva timpului de lucru. Pentru fiecare caz în parte trebuie să se analizeze criteriile de eligibilitate ca și lucrător, așa cum arată curtea. Iar atunci când se aplică directiva, prevederile în ceea ce privește timpii de odihnă trebuie respectate. Directiva însă oferă foarte multă flexibilitate pentru sectoare de activitate, cum ar fi cele de urgență sau ale pompierilor. În primul rând, derogările sunt posibile pentru timpul de odihnă săptămânal sau zilnic. Statele membre, de asemenea, pot permite lucrătorilor o, un opt-out de la acea perioadă medie de 48 de ore săptămânal de lucru în anumite condiții, și în condiții speciale, cum ar fi, de exemplu, dezastre naturale, tehnologice, atacuri, incidente. În aceste cazuri, o derogare totală se poate aplica directivei. Fiecare caz, prin urmare, trebuie analizat în parte pentru a ne asigura că statutul voluntarilor nu este utilizat uh, pentru a aplica niște criterii legale. Asta nu înseamnă că sistemul pompierilor voluntari îi face să devină lucrători în mod automat și directiva permite flexibilitate pentru a ține cont de nevoile serviciilor de urgență, cum ar fi cele ale pompierilor, fără să nege protecția sănătății și a drepturilor acestor pompieri voluntari. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar. Deschidem acum dezbaterea și din partea grupurilor politice, din partea grupului PPE, pentru 3 minute, doamna Sander. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisară, dragi colegi. Incendii de păduri, inundații, accidente, asistență pentru persoane în pericol, serviciile um, realizate de pompierii, vom, din, de pompierii voluntari sunt numeroase, din ce în ce mai numeroase de la un an la altul. Incendiile din această vară ne-au adus aminte că intervențiile lor sunt indispensabile în viața noastră de zi cu zi pentru a asigura protecția cetățenilor, a întreprinderilor și a um, spațiilor uh, rurale. Apropierii voluntari participă la crearea legăturilor între oameni, mai ales la țară, angajamentul lor în slujba cetățenilor în mod altruist este indispensabil într-o Europa mai solidară. În Uniunea Europeană, în cei 3,5 milioane de pompieri, sunt mulți voluntari. În Franța, pompierii voluntari reprezintă 80% dintre pompieri și doar ei se ocupă de două treimi uh, din uh, timpul de intervenție a serviciilor de protecție. Dragi colegi, aș dori să trag semnalul de alarmă pentru că acest model pare să fie în pericol. O hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii Europene din februarie 2018 a calificat situația unui pompier voluntar belgian ca fiind timp de lucru, chiar dacă era de gardă la domiciliu. Aceste gărzi la domiciliu ale pompierilor voluntari au fost considerați ca fiind timp de lucru uh, și au fost compensate. Dacă această hotărâre devine jurisprudență, ne temem că această posibilitate uh, este o posibilitate de integrare a pompierilor voluntari în domeniul de aplicare a directivei privind timpul de lucru având în vedere condițiile din această directivă, când vine vorba de timpul de odihnă, de muncă și de concediu, ar face activitatea de pompier voluntar incompatibilă cu un loc de muncă salariat. Există deci riscul ca activitatea voluntară să fie uh, confundată cu munca plătită Um, acest lucru ar însemna sfârșitul modelului nostru de voluntariat, ar pune capăt angajării cetățenilor sub formă de voluntariat. Consecințele ar fi dramatice din cauza lipsei de siguranță juridică. Uniunea Europeană, bineînțeles, trebuie să promoveze voluntariatul și să garanteze siguranța cetățenilor. Ne aflăm aici într-o situație care ar, face, ar avea exact um, efectul opus. Iată de ce ne mobilizăm, mă mobilizez eu alături de colegii care sunt prezenți astăzi, dar alături de toți colegii mei din grupul PPE și cerem că această directivă, domeniul său de aplicare, domeniul de aplicare a acestei directive să fie clarificat. Cerem Comisiei Europene să acționeze concret pentru a asigura siguranța juridică a sistemului de voluntariat în rândul pompierilor. Mulțumesc! Now. Mulțumesc și acum, în numele Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților, are cuvântul 8 minute domnul Bogles. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, spoštovane in spoštovani. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, deși este ultima dezbatere a acestei sesiuni plenare. Mi se pare a fi una dintre cele mai importante și înainte de toate pentru socialiști și pentru socialdemocrați pentru că este vorba despre solidaritate, iar solidaritatea este o valoare de temelie a Uniunii Europene, chiar una dintre valorile fundamentale, și asta în temeiul articolului 2 din Tratatul uh, European. Pe de altă parte, este vorba despre uh, Uh, ajutorul voluntar oferit și în alte domenii și uh, putem spune că aceste valori fac parte din modelul european. În multe state din European uh, sunt pompierii voluntari un pilon al intervenției în caz de catastrofă, iar acest tip de activitate voluntară este o tradiție. De pildă, în Slovenia, chiar am aniversat 150 de ani de la existența, de la înființarea pompierilor voluntari și pot să vă spun că suntem țara care are cel mai mare număr de uh, pompieri voluntari raportați la numărul populației. Avem 15.000 de pompieri voluntari. Pot să vă spun că pompierii voluntari reprezintă până la 90% sau poate chiar mai mult din totalul pompierilor și această combinație între uh, pompierii profesioniști și cei voluntari uh, este ceea ce ne permite să avem o reacțiune adecvată la incendii, la inundații, la marile accidente de circulație și alte situații de catastrofe și acest lucru se întâmplă atât în mediul rural cât și urban. Pompierii din Europa sunt considerați a fi, a, sunt printre cei care se bucură de cel mai mare nivel de încredere dintre profesiile a, uh, cunoscute și fac parte din protecția civilă, pentru că ei garantează direct protecția civilă a perso- persoanelor și contribuie și la siguranța publică. Bineînțeles că există diferențe între sistemele naționale și în legătură cu modul în care se organizează pompierii voluntari, însă mai presus de orice este până la urmă o activitate extrem de nobilă și o misiune extrem de nobilă cei care fac acest lucru fac în timpul liber, nu sunt remunerați, nu există niciun fel de răsplată, uh, lucru care remunerarea fiind un element esențial al unei activități profesionale. Nu câștigă bani, însă ceea ce câștigă este respectul și admirația noastră. Protecția este competența asta. Europskega parlamenta posredno ali nehote upliv. Aceasta este inclusă între competențele statelor membre, iar noi de aici avem și noi un cuvânt de spus. Putem influența în mod pozitiv uh, ceea ce se întâmplă. Directiva timpului de lucru a fost adoptată la momentul respectiv pentru a-i proteja pe lucrători și pentru a organiza timpii de lucru în toate statele membre. Și aceasta a reprezentat un pas important înainte pentru a-i proteja pe lucrătorii Uniunii Europene. Felul în care se implementează această directivă în cazul Mazac în anul 2018 în acest caz, CEJ s-a pronunțat deja, arătând că acei uh, pompieri voluntari care stăteau acasă în stand-by, practic uh, acel timp era un timp de lucru, însă asta ar fi presupus o depășire a celor 48 de lucru săptămânale și, prin urmare, aceasta le permitea 12 ore de odihnă posterioare. Însă în cazul uh, dezastrelor naturale, acest lucru este un adevărat pericol pentru că intervenția lor este imposibilitată. În calitate de social-democrat sunt convins că um, legislația actuală și felul în care este definit conceptul de lucrător sunt chestiuni extrem de importante și mai mult decât atât sunt uh, concepte care nu se exclud între ele. E clar că nu trebuie să sacrificăm unul în detrimentul celuilalt. Ambele elemente ar trebui întărite. Pe de altă parte, dezastrele naturale nu așteaptă de la noi să le spunem unde și când să apară, pot uh, apărea oriunde și oricând și tocmai de aceea trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a menține serviciile voluntarilor. E nevoie de un mix între uh, voluntari și uh, între activitățile lor voluntare și activitățile profesionale pe care le realizează, garantând în același timp condiții de muncă bune. Mecanismul european în domeniul protecției civile, mecanismul RESC-EU sunt elemente absolut importante, așa cum se întâmplă și cu Centrul de Acțiune și Răspuns European. Toate acestea sunt importante pentru a oferi o reacție promptă în caz de dezastre naturale și pentru a da dovadă de solidaritate, precum și pentru un, bun de, un schimb de bune practici. Uniunea Europeană practic oferă un complement acțiunilor realizate la nivel național și o coordonare a resurselor existente. Bineînțeles că trebuie respectat principiul de subsidiaritate și uh, să nu se ajungă la o prea mare centralizare. Trebuie să respectăm strategiile naționale și nu trebuie să intervenim atunci când sistemele funcționează bine și cetățenii au încredere în ele. Ianes Lenercici, uh, candidatul la postul de comisar, cunoaște foarte bine rolul pompierilor voluntari. Tocmai de aceea mi-aș dori să se țină cont de aceste aspecte. Trebuie să includem și mecanismele Uniunii pentru serviciul voluntarilor și mi-aș dori ca și ceilalți membri ai Comisiei să facă tot ce le stă în putință pentru a îmbunătăți statutul lor. Aș vrea să spun că această activitate voluntară nu este, de fapt, o muncă propriu-zisă. Avem uh, mai multe cauze, uh, cea din 2003 și sentințe date de CEJ, prin urmare nu se poate schimba definiția lucrătorilor și nici nu putem schimba uh, ce se întâmplă la nivelul statelor membre pe de altă parte, nu putem modifica timpul de lucru, ci ar trebui să încercăm să ne apropiem de un timp de lucru săptămânal de 35 de ore. Consider de aceea că am avea nevoie de o directivă care să acopere toate aceste angajamente față de societatea civilă și mecanismele de protecție. Trebuie să oferim un statut din punctul de vedere al sănătății și al siguranței pentru aceste persoane și eventual o recompensă pentru pompierii voluntari. Pentru că ei aduc o contribuție neprețuită societății noastre, iar noi, în calitate de deputați europeni, ar trebui să le dăm ceva la schimb. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor din partea grupului Renew, 3 minute, doamna Müller. Frau Präsident. Doamna președinte, doamna comisar, stimați colegi, nu pot decât să spun că sunt de acord cu ceea ce spunea antevorbitorul meu. O astfel de directivă separată, într-adevăr, trebuie să fie verificată de către noi și m-aș bucura foarte tare dacă ar exista această certitudine pentru serviciul astea de pompieri în statul membru de unde vine, adică în Germania există în acest moment 1,1 milioane de pompieri activi. 95% dintre aceștia sunt pompieri voluntari și există numai circa 100 de Uh, pompieri, de servicii de pompieri profesionale și 24.000 de stații de pompieri uh, voluntari. În orice caz, uh, putem spune că o, sunt la o distanță de 150 de, mii, de 150 de kilometri, uneori una de alta aceste stații, iar acest lucru nu ține numai de, către, de pompieri, numai la atitudinea lor. Există, vă spuneam, foarte mulți voluntari care intervin în momente de catastrofă, care ajută serviciile de ambulanță sau dacă există accidente. Uh, la noi există 47.000 în Bavaria de forțe de intervenție și marea majoritate dintre ei sunt voluntari. Toate aceste cifre, aceste statistici ne arată foarte clar că angajamentul voluntar reprezintă coloana vertebrală a serviciilor noastre de intervenție de urgență și de pompieri. Și nu numai acest lucru, chiar și în regiunile rurale joacă un rol important acești pompieri voluntari în viața socială, pentru că există o serie de schimburi sociale care au loc la toate nivelurile vieții sociale și care sunt foarte corect îngrijite, iar acest angajament trebuie să fie ocrotit și susținut pentru că activitatea voluntară trebuie să fie ceva care să aducă bucurie, nu să te frustreze. Acum însă avem această directivă a timpilor de lucru, antevorbitorii mei au vorbit despre acest lucru și bineînțeles că trebuie să constatăm că activitatea voluntară, timpul respectiv, dacă este să ne gândim la profesiile remunerare, nu, remunerate, nu pot fi comparate pentru că acest lucru ar fi un pericol pentru întregul nostru sistem sistem de urgență. În Germania, de mulți ani de zile, am pornit de la premisa că serviciile voluntare nu intră în domeniul de aplicare a acestei directive și acum iată că există această sentință a Curții Europene de Justiție care ne dă bătăi de cap și chiar foarte mari condițiile în care pompierii voluntari nu sunt niște angajați în sensul unei profesii remunerate obișnuite. Avem nevoie de certitudine juridică și avem nevoie de claritate pentru pompierii noștri voluntari și, din păcate, așa stau lucrurile și anume că în acest moment chiar nu putem să mergem mai departe și, până la urmă, um, avem acești, uh, această perspectivă foarte vagă de a acționa și de a găsi eventual o soluție la nivel european pentru voluntarii noștri. Sistemul nostru de voluntariat s-a uh, mișcat foarte bine și a dobândit o funcție foarte importantă în viața socială. De aceea trebuie să găsim niște soluții foarte concrete, astfel încât acest tip de angajament voluntar să rămână și să fie posibil fără niciun fel de dubii și pe mai departe. Thank you very Mulțumesc foarte mult. Urmează la cuvânt din partea grupului ID timp de 3 minute domnul Ryle. Frau Präsidentin, Doamna președintă, doamnă comisar, stimați cetățeni prezenți, stimați cetățeni ai Parlamentului European, vă salut pe toți, dragi colegi prezenți, îi salut pe toți și salut pe reprezentanții aici prezenți ai serviciilor uh, Uh, de pompieri voluntari. Ați venit aici să vă apărați în urmă onoare. Vorbim despre viitorul serviciilor de pompieri voluntari în Europa și vorbim și despre siguranța Europei odată cu aceasta. Și sunt nou în Parlament și îmi dau seama că unii s-au hotărât să discute aici lucruri, nu neapărat să vorbesc despre lucruri care sunt utile cetățenilor europeni. Este atât de evident acest lucru încât pur și simplu mi este greu să-mi imaginez. Și mă întreb până la urmă ce cred, ce gândesc acum reprezentanții pompierilor voluntari când își dau seama cum stau lucrurile că aici aici sunt doar 14 deputați în sală care discută acest subiect acest important. Chiar nu merită mai mult acești oameni, chiar nu merită mai multă atenție și mai multă susținere. Despre ce vorbim noi aici? În Germania, 1,1 milioane de persoane participă uh, la activitățile pompierilor. Mai mult de 95%, 95% repet, sunt voluntari și oamenii aceștia sunt folosiți. Oamenii aceștia fac o muncă extrem de importantă și nu e vorba numai de siguranță, este vorba despre viața societății. Ei sunt nucleul vieții sociale și culturale, în chiar în spațiul rural și acest angajament al lor trebuie să fie susținut și merită susținerea noastră, pentru că vorbim tot timpul că, cât de important este acest lucru și ce facem, de fapt, facem exact pe dos. Adică stăm și calculăm uh, timp de lucru pentru activități neremunerate, de unde începem și unde terminăm, ce facem cu protecția, uh, nu știu dacă ce facem cu regele care stă pe tron, are și el timp de lucru, ce facem cu antrenorii care, nu știu, antrenează pe acești tineri, calculăm și lor timp de lucru, adică sunt chestiuni care trebuie să fie foarte clar lămurite, pentru că îmi dau seama că vorbim tot felul de aiurel, vorbim de subiecte care nu au nicio legătură cu viața reală. Noi avem o grămadă de probleme, creăm și inventăm probleme și asta este problema Uniunii Europene și vă spun foarte clar, luați-vă labele jos de pe uh, pompierii voluntari și vă rog frumos să avem mare grijă la ei. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult din partea grupului ECR, timp de două minute, domnul Bruginski. The floor is yours. Dziękuję, pani przewodnicząca. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, în Polonia spunem deseori că atunci când apar schimbări în orașe, pompierii sunt primii afectați. Astăzi, um, serviciile pompierilor în istoria țării mele, în istoria Europei, um, sunt de tradiție și dezbaterea noastră de azi arată că uneori avem tendința uh, de a pune totul în aceeași oală de zeci, de sute de ani, serviciile de pompieri s-au descurcat, s-au adaptat, uh, au fost întotdeauna în serviciul uh, cetățenilor. În Polonia avem 16.000 de uh, cazem de pompieri și peste 3.000 de unități uh, de sprijin uh, pentru uh, celelalte unități de pompieri. Foarte mulți pompieri pot să participe direct la toate operațiunile de urgență, de salvare și 17.000 de pompieri fac parte din asociații. Sunt persoane care salvează vieți, inclusiv ale copiilor. În uh, fiecare sat, oraș sau municipiu și inclusiv la țară, pompierii participă la crearea de legături între oameni. Am fost uh, ministru de interne și m-am ocupat și de serviciile de pompieri uh, în uh, guvernul PIS, uh, care a lansat un program de modernizare a serviciilor de pompieri și am uh, acționat la nivel legislativ pentru a-i ajuta cât mai bine pe pompieri. În încheiere, doresc să spun că trebuie să ajutăm pe pompieri. Dumnezeu să-i binecuvinteze și Sfântul Florenț de asemenea să-i protejeze. Mulțumesc! În numele grupului GUE-NGL are cuvântul 3 minute doamna Peltier. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur că astăzi îi facem pe cei invizibili mai vizibili. Suntem obișnuiți cu pompierii, nu-i mai vedem. Sunt femei și bărbați cu care, pe care îi vedem deseori la marginea drumului uh, sau înnegriți de fumul unei, unui incendiu. Acești oameni au vocație și mult devotament. Despre cine e vorba? De bărbați și femei care răspund apelurilor de urgență în orașe mari, în sate mici, um, pe orice vreme, plouă, ninge, uh, oricând, atunci când apropiații dumneavoastră, cetățenii, au nevoie de intervenția lor, vor fi disponibili. Poate vă vor salva, viața. Acești oameni, acești bărbați, aceste femei sunt pompierii chiar ieri, dragi colegi, dacă ați venit uh, cu transportul în comun la Parlament, um, i-ați văzut uh, pe um, cei care uh, ați văzut trecând mașinile de pompierilor. Vreau să le mulțumesc astăzi aici, în acest hemiciclu, doresc să le aduc un omagiu. În Franța are loc o grevă în momentul de față și sprijin această grevă. În Franța, ca în multe alte state membre, marea majoritate a intervențiilor sunt ale voluntarilor, 80%. Acești voluntari sunt indemnizați, e normal, dar când vom recunoaște cu adevărat importanța muncilor? Nu cotizează pentru pensii, nu există cotizații pentru riscurile lor, nu au niciun statut care să-i protejeze. Nu putem accepta că acești oameni să fie oricând la dispoziția celorlalți și siguranța lor este responsabilitatea noastră. Alaltă ieri vorbeam cu un pompier, Eric Litwin, pompier în zona uh, Pirinei Atlantic, care mi-a spus, mi-a povestit un lucru. Un tânăr pompier voluntar de 21 de ani ars pe mâini, pe brațe, uh, pe uh, picioare, încercând să-și apere colegii dintr-un incendiu mortar, acum trebuie să ramburseze 9.000 de euro. De ce? Pentru că expertiza medicală a considerat că nu era în cadrul uh, activității sale, în cadrul muncii sale. Vă întreb dacă dumneavoastră l-ați fi salva, salvat cei care sunteți astăzi liniștiți pe locul dumneavoastră. Puneți-vă în locul lui. Ați fi fost afectați, uh, va fi, fost, va fi afectat și corpul și portofelul doar pentru că v-ați făcut datoria. Statutul pompierilor voluntari a fost pus sub semnul întrebării din cauza um, unei hotărâri a Curții uh, Europene care recunoaște um, statutul de lucrător privind limitarea timpului de lucru. E, se merge în direcția cea bună, dar această schimbare de statut înseamnă că trebuie să se, simde în profu- să se schimbe în profunzime uh, organizarea pompierilor. Unii cer deja o reorganizare. Eu vă spun, nu e așa. Uh, statutul de voluntar nu este o soluție. Trebuie să se revină la serviciile în binele comun. Cei care ne protejează astăzi trebuie să fie protejați, trebuie să îi protejăm. Deviza lor, salvăm sau pierim, nu trebuie să devină salvăm și pierim. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul 3 minute doamna Brune. Merci! Mulțumesc, doamna președintă, doamna comisar, dragi colegi. În primul rând, aș vrea să mulțumesc Comisiei pentru comunicarea făcută. O declarație pe care o așteptam de mult, în special eu, pe o temă extrem de delicată dacă ținem cont de provocările prezentate de acest sistem în ziua de astăzi. În această primă intervenție a mea aici, pentru că sunt nouă aleasă, deci o primă intervenție în fața plenului, aș dori să insist asupra trei puncte. puncte. În primul rând, avem în jur de 3,5 milioane de pompieri voluntari în UE și aș vrea să salut aici angajamentul lor, așa cum au făcut-o și colegii mei, într-un moment în care tulburările climatice ne aduc, din păcate, din ce în ce mai multe dezastre naturale. Așa trebuie să vedem care sunt consecințele sentinței în cauza Mațac, pentru că aceasta are consecințe asupra voluntarilor care au considerat timp de lucru serviciul la domiciliu și aceasta a ținut cont de un caz specific, care nu este al tuturor pompierilor. Această clarificare, doamna comisar, este binevenită astăzi. Vă mulțumim pentru ea. Al doilea punct, pot să vă spun că v-am ascultat cu mare atenție, doamna comisar, și am notat că, în funcție de comisie, considerați că trebuie să țină cont de specificitățile fiecărui model național. Ați reamintit și importanța principiului subsidiarității, lucru pe care îl salut. Această abordare ne va permite să menținem organizarea serviciilor de salvare și să menținem intactă posibilitatea de a mobiliza forțele noastre în situații de urgență peste tot. Este un bun important pentru noi. În al treilea rând, dezbaterea de astăzi este o oportunitate pentru a reaminti nevoia imperioasă de a susține mecanismul de protecție civilă prin instrumente europene potrivite. Trebuie să încurajăm coordonarea între sistemele noastre de salvare trebuie să încurajăm mecanismul de cooperare în protecție civilă și, de asemenea, în situație de criză, să partajăm expertizele pe care le avem. În încheiere, aș vrea să vă mulțumesc uh, pentru această dezbatere astăzi. Trebuie să menținem modelele naționale de securitate civilă. Unele dintre ele se fondează în special pe voluntariat, pe altruism, care funcționează bine și asigură și o proximitate teritorială. În același timp, trebuie să dinamizăm acțiunea europeană la nivelul la care ea este eficientă. Îmi iau, deci, angajamentul tocmai în acest sens pentru a proteja cetățenii, pentru a susține angajamentul lor în societate și a le permite să-și exprime în mod concret solidaritatea față de colectivitate. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor, domnul Ruge. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamna președinte. Stimați, dar atât de puțin prezenți colegi, Curaj și devotament. Acesta este deviza pompierilor și aceste două cuvinte sunt cele care reamintesc, dacă era cazul, că în fiecare zi bărbați și femei, pompieri, voluntari sau uh, profesioniști sunt gata să-și dea viața pentru a o salva pe a noastră. În fiecare zi, francezi, fie că suntem meșteșugari, agricultori, uh, lucrători în construcții sau în alte domenii, îmbracă uniforma pentru a veni să ne ajute. Iar curajul și devotamentul în slujba colectivității, atât de generos, este prost răsplătit. În fiecare zi pompierii noștri sunt agresați în timpul intervențiilor. Pompierii noștri voluntari se simt singuri și uh, nu, sunt deloc, nu se simt deloc respectați. Situația lor nu pare să se fi îmbunătățit de la ultima intervenție a doamnei Marine Le Pen în legătură cu acest subiect anul trecut. Jurisprudența Curții uh, de Justiție Europene va, uh, nu mă mai permite um, această combinare a activităților profesionale și activității voluntare. Din considerente bugetare și mai ales cetățenești, profesionalizarea integrală nu trebuie să fie o soluție de luat în calcul, pentru că intervenția de urgență în caz de criză nu vor mai fi asigurate, așa cum se întâmplă astăzi, și asta în dauna francezilor și a rezistenței cetățenii noastre. Modelul francez de siguranță civilă se întemeiază pe voluntariat, care reprezintă 80% din totalul pompierilor din Franța. Orice variantă de profesionalizare nu este nici de dorit, nici uh, de conceput, așa încât e nevoie de o directivă concretă pe durata uh, noului mandat, noi legislaturi europene. În cadrul dezbaterii politice, miza este una civică și politică, vizează și alte țări europene. E vorba de a alege niște valori uh, ale societății, pentru că pompierii se angajează astăzi din proprie inițiativă pentru a-și proteja cetățenii și teritoriul țării. În contextul accelerării și sporirii crizelor în materie de siguranță civilă, acum mai mult ca niciodată este nevoie să ne putem bizui pe angajamentul cetățenesc al pompierilor voluntari peste tot în Europa. Iată de ce în cadrul grupului nostru IDE și în cadrul adunării naționale pe care o conduce doamna Marine Le Pen, noi uh, aderăm la propunerile făcute de Federația Națională a Pompierilor din Franța. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, domnul Ruge. Acceptați interpelarea cu cartonaș albastru din partea doamnei Zalewska. Domnule Ruge, repede, doamna președinte, așteptați o interpelare cu cartonașul albastru din partea doamnei Zalewska. Da, doamna Zalewska, aveți cuvântul. Doamnă președinte, stimată doamnă comisar, doamnelor și domnilor, aș dori și eu să-i mulțumesc doamnei comisar pentru cuvintele de respect pe care le-a adresat pompilor voluntare și pentru că a subliniat diversitatea uh, și modul diferit în care sunt organizate aceste servicii în UE. Cred că suprareglementarea acestui serviciu nu face decât să aducă daune serviciilor uh, de voluntariat și pot să spun că și noi avem Polonia voluntari și ne temem că acest lucru va avea efecte dăunătoare asupra structurii. Trebuie să portăm această discuție în țările noastre. Am onoarea și cința să reprezint Polonia și pot să vă spun că în ultimii trei ani de zile am tot dat bani pentru a susține aceste servicii și, practic, respectul pe care îl arătăm trebuie să se fie zilnic și am sporit cu 30%. Mă iertați, spune președintele, mă iertați, vă întrerup, dar interpelarea cu cartonaș albastru se face numai timp de 30 de secunde, așa încât din ce îmi da seama, domnule Ruge, deși nu a fost o întrebare, vă întreb dacă vreți să uh, interveniți, chiar dacă intervenția respectivă nu a fost uh, Intervenție fără microfon a doamnei Bun, nicio problemă, spune doamna președinte. Trecem mai departe la următorul vorbitor, timp de un minut și jumătate, domnul Giambatski. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimată doamnă președinte, dragi colegi, stimată doamnă comisară, în ultimii ani au avut loc multe accidente care au pus în pericol siguranța cetățenilor. În ultimele luni au avut loc incendii devastatoare care au distrus proprietăți și au amenințat vieți. Pompierii voluntari, ca și cei profesioniști, Um, și eu am ajutat pe uh, pompierii uh, profesioniști în stingerea acestor uh, focuri incendii de pădure. E, sunt sarcini foarte dificile. Nu putem să lăsăm reglementări să pună în pericol siguranța pompierilor. Curtea Europeană de Justiție a hotărât că permanența, garda, trebuie să fie văzută ca timp de lucru, considerată timp de lucru. Acest lucru ar însemna că Um, pompierii ar avea două slujbe. Este clar pentru toată lumea ce probleme s-ar putea crea. Directiva privind timpul de lucru um, avea, a fost uh, um, propusă într-un context diferit. Ea nu trebuie să demotiveze sau să pună în pericol uh, pompierii voluntari. Cu tot respectul față de Curtea de Justiție, nu trebuie să ne permitem să fim uh, um, induși în eroare de hotărâri greșite ale curții. Cred că trebuie să găsim o soluție optimă pentru a nu pune în pericol statutul pompierilor voluntari. Urmează un minut domnul Zlotowski. Mulțumesc, dragi colegi. Într-adevăr, nu suntem prea mulți astăzi aici în hemiciclu, însă reprezentăm grupuri politice diferite, state membre diferite și cu toate acestea avem același mesaj de transmis. Pompierii sunt într-adevăr un element esențial în serviciile de siguranță și securitate în toate statele membre. Sunt persoane curajoase care se gândesc întâi la ceilalți și care își pun viața în pericol. A fi pompier însă înseamnă și un lucru fantastic pentru că se construiește un adevărat capital social. În multe regiuni, în special în circumscripția mea, cunoaștem uh, povești ale pompierilor de acum câteva secole, câteodată chiar povești de acum 200 de ani. Și pentru că Aici uh, ne înțelegem atât de bine astăzi uh, aici între noi. Doamna președinte, vreau să spun că sunt uh, de acord cu colega noastră socialistă care spunea mai devreme că primim foarte mult de la pompieri și ar trebui și noi să le dăm foarte mult. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum am să dau din nou cuvântul Comisiei. Doamna Tyson, vă rog. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați. V-am ascultat atent intervențiile și sper că am uh, putut să îndepărtez unele dintre îngrijorările pe care le-ați exprimat în legătură cu statutul pompierilor voluntari în Uniunea Europeană. Pompierii voluntari sunt esențiali în serviciile de protecție și intervenții de urgență în multe state membre și contribuția lor la eficiența acestor servicii este evidentă. Eu personal le respect enorm de mult implicarea. Organizarea și funcționarea serviciilor pompierilor este și rămâne de competența statelor membre, fiecare își are propriile nevoi și propriile aspecte specifice, dar este important să protejăm uh, sănătatea și siguranța uh, pompierilor voluntari și să ne asigurăm că statutul de voluntar nu este folosit uh, pentru a nu aplica legea acolo unde trebuie aplicat. Regulile actuale oferă flexibilitatea necesară pentru a organiza aceste servicii. Eu pot facilita contactele între statele membre afectate de uh, hotărârea ca Curții de Justiție ca să existe o platformă pentru a se discuta soluțiile găsite în multe state membre. O directivă specifică pentru protecția civilă a fost propusă de Senatul uh, francez și de Federația Națională a Pompierilor, dar am dubii că e cu adevărat necesară, dacă este cea mai bună soluție. Dar veți înțelege că ca membră a Comisiei Juncker, nu mă pot angaja în numele următoarei comisii să fac o astfel de propunere, dar mă bucur că v-am putut da câteva elemente esențiale, cred, pentru a vă determina poziția, o poziție informată în discuțiile pe care le veți avea cu siguranță cu succesorul meu. Mulțumesc mult, mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumesc, doamnă comisară. Dezbaterea s-a încheiat. Procesul verbal al sesiunii va fi adoptat de Parlament la um, următoarea um, sesiune plenară. Dacă nu aveți uh, obiecții, voi transmite rezoluțiile votate um, în această sesiune plenară uh, persoanelor destinatare. Se suspendă Um, ședința plenară și se încheie ședința. Mulțumesc!